Doamnelor și domnilor, vă rog, haideți să începem pentru că avem o întârziere de 15 minute și avem 32 de puncte de tratat pe ordinea de zi. Așa că vă rog să începem. Trecem la punctul 1, adoptarea ordinii de zi. Aveți vreo problemă, vreo obiecție? Da, domnule președinte, în cazul în care se ia o decizie asupra procedurii la coordonatori în această dimineață cu privire la acordul cu Pakistan, aș dori să ne raportați despre aceasta în prima parte a reuniunii din această după-amiază. Președintele, da, nu văd de ce să nu facem aceasta. Să vedem dacă se va lua o decizie. Domnul Lange, da, mulțumesc, domnule președinte. Depinzând de decizia coordonatorilor, într-adevăr, cred eu că aceasta va fi pozitivă, totuși, așadar, depinzând de aceasta, rog să se facă un vot la pe tema întrebării orale despre Columbia, dacă se poate să adăugați acest punct. Am discutat cu celelalte grupuri politice și uh, s-a hotărât că pe lângă consultările uh, despre acordul cu Columbia și Peru, vom avea și o întrebare orală uh, la adresa Comisiei pe această temă. Uh, adoption, approval of... Da, bun. Punctul 2, aprobarea procesului verbal al reuniunii trecute din martie. Acesta este considerat ca fiind adoptat dacă nu sunt obiecții până la sfârșitul acestei reuniuni. Această reuniune este transmisă live pe internet cu excepția părții în camera. O lista a corespondenților a fost transmisă. Cine dorește uh, să aibă acces la corespondență poate să îmi ceară acest lucru. Acum uh, trecem la punctul 4, direct, situația actuală a negocierilor tripartite. Avem două dosare pe care le negociem în momentul de față cu Consiliul. Un, uh, un dosar se referă la acordul și tratatele de investiții bilaterale. Situația este următoarea. Consiliul și cu Parlamentul s-au pus de acord să ceară Comisiei să medieze un acord și Comisia a propus un non-paper cu propunerea lor. Acum Parlamentul și Consiliul trebuie să hotărască dacă sunt de acord cu propunerile sau sugestiile făcute de Comisie. Așadar, trebuie să luăm poziție față de acest document din partea Comisiei. Din câte înțeleg, suntem foarte aproape de un acord, dar n-am ajuns încă chiar la un acord. Mai sunt două puncte care trebuie să fie discutate foarte în detaliu. Dar aceasta se va întâmpla săptămâna viitoare sau în două săptămâni și vom ști atunci dacă avem un acord în prima lectură sau nu. În ceea ce privește trilogul pe tema sistemului de preferințe generalizat. Avem, de asemenea, o negociere cu Consiliul care trebuie să înceapă și domnul Fielner ne va raporta pe această temă. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că am ajuns foarte departe în acest dosar deja și cred că aceasta s-a întâmplat mai ales pentru că înainte să începem negocierile a fost destul de clar că Consiliul uh, a fost de acord cu compromisul pe care l-am adoptat în Parlament. Așadar, eram pe aceeași undă uh, deja de la început. La trilogul pe care l-am avut ieri, am reușit să rezolvăm mai multe aspecte tehnice care sunt uh, cu conținut politic mai puțin sensibil. Însă aceasta ne aduce acum în fața problemelor celor mai delicate, unde chiar tratăm chestiunile esențiale din punct de vedere al importanței lor. Colegii știu că e vorba de patru cla domenii, clauzele de salvgardare, domeniile de aplicabilitate și alte chestiuni legate de procedură. Am făcut o ofertă din partea Parlamentului către Consiliu și așteptăm acum răspunsul Consiliului pe aceste oferte la puncte foarte importante pentru Parlament, după cum ziceam. Dar cred că atmosfera este bună și am senzația că ambele instituții trag în aceeași direcție, de fapt, Chiar dacă avem abordări uh, diferite și amploare diferită în ceea ce privește dorințele noastre, cred că vom putea ajunge la o finalizare a dosarului, poate la următorul trilog și aceasta poate chiar înainte să ajungem la plenară când s-a prevăzut uh, discuția pe acest punct. Așadar, s-ar putea ca sub președinția actuală deja să se acord, ajungă la un acord și să se voteze la plenara a doua din mai. Mulțumesc! Mulțumesc. Permiteți-mi să adaug, vă rog, că în aceste două dosare echipa de negociere a noastră a arătat că este extrem de unită și aceasta este foarte bine pentru capacitatea Parlamentului de a-și uh, îmbunătăți uh, chiar puterea de negociere în prezența Consiliului. Foarte bine, trecem acum la punctul 5, activitățile grupului de monitorizare. Foarte pe scurt la acest punct, pentru ca să anunțăm uh, care este situația în fiecare grup, în afară de grupurile în care nu a existat nicio schimbare. Să începem cu Rusia, <laughs> nu pleca. Poți să ne spui câte ceva? Dar îmi cer scuze, domnule președinte. Situația este următoarea. Încercăm să obținem o întâlnire cu ambasadorul rus. Asta este ca și cum am negocia uh, cu uh, cei care sunt cel mai greu de convins. În orice caz, uh, Așteptăm să organizăm această primă întâlnire. Am avut prima noastră reuniune și vrem să vedem ce urmează după aceea. Mulțumesc! Și pe lângă aceasta, spune un coleg, pregătim și o a treia întâlnire cu Comisia cu privire la starea lucrurilor în ceea ce privește investițiile și un tratat de investiții care s-ar putea să urmeze. Aici Vom avea deci un prim schimb de opinii cu Comisia despre ce se întâmplă și apoi un uh, schimb de opinii cu ambasadorul și despre relațiile comerciale, concentrându-ne pe tratatul pentru investiții. Mulțumesc! Înțeleg uh, că vom avea o întâlnire foarte importantă cu doamna Shapiro, care este reprezentanta pentru Europa din partea echipei uh, US-Estere, care ne va informa și despre evoluția relațiilor comerciale între UE și SUA. Domnul Cazac, puteți să ne spuneți ceva acum despre această temă? Da, domnule președinte, în ceea ce privește grupul de monitorizare pe tema acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Japonia. Am avut deja trei reuniuni ale grupului acesta de monitorizare. Ne-am întâlnit cu reprezentanții Comisiei, cu Consiliul Business Europe în Japonia. Am avut și o scurtă întâlnire cu ambasadorul uh, danez din partea președinției daneze. Deci, starea discuțiilor în momentul de față. Deci lucrurile continuă, discuțiile continuă și la începutul lui mai vom avea o reuniune, o a treia reuniune a acestui grup Scoping Exercise care va încerca să elimine obstacole care sunt acum în calea acestei decizii. Trebuie dată și definiția acestui scoping exercise și sperăm ca până la sfârșitul lunii mai vom ajunge la un compromis uh, acceptabil din partea Comisiei, din partea Consiliului, pentru ca să putem defini un cadru de începere a negocierilor. În orice caz, mâine o să avem o discuție cu ambasadorul Japoniei și vom avea și posibilitatea să îi transmitem mesajul pentru ca să putem uh, ajunge la un rezultat care să fie satisfăcător pentru toată lumea. Mulțumesc că aveți ocazia așadar în această reuniune la comisarul, ambasadorul Japoniei și la comisar, uh, comisarul de resort. Ați cerut cuvântul? Gianluca Susta. Da, mulțumesc. Eu mă refer la Mercosur, domnule președinte. Am avut două întâlniri, una chiar ieri și este evident că e vorba de o negociere extrem de dificilă și de delicată, care însă se continuă, având în vedere că se fac totuși pași mari înainte pe linia dorită. E vorba de problema agriculturii, care se discută, dar și alte probleme care se referă la piața internă a Mercosur, la relațiile dintre diferitele state și aspecte legate la de, tax, de taxele vamale și altele. Sigur că nu s-a ajuns încă la un schimb de oferte, pentru că delegația aceasta a hotărât că încă nu suntem atât de departe încât să putem uh, face o ofertă. Dar am făcut totuși pași înainte, atât la mm, indicațiile de geografice protejate, cât și la, în domeniul agriculturii au fost examinate probleme legate de standardele sanitare și fitosanitare și se încearcă ajungerea la reguli uh, omogene care să se aplice la toată regiunea Mercosur. Bineînțeles însă că e vorba aici și de o chestiune politică care are efecte, consecințe și pe Mercosur, după cum știm, am avut ecouri și săptămâna trecută când am discutat uh, povestea întreprinderii Repsol. Știți că e vorba de rapoartele, mm, relațiile dintre Argentina și restul lumii, mai ales ale Argentinei cu Uniunea Europeană din cauza problemelor cu Repsol, care toate acestea sunt ultimul uh, uh, inel într-un lanț foarte lung. Se speră însă că președinția braziliană, va, care este foarte uh, convinsă că trebuie să continue negocierile, va putea, cu susținerea Uruguayului și Paraguayului, să facă acest lucru și astfel să amelioreze sistemele de relaționare pe care le avem acum cu Argentina. Sigur că avem o problemă noi, dar avem o problemă și felul, cu felul în care ei încearcă să integreze dimensiunea Mercosur în relațiile acestea. Ieri am întrebat dacă se poate să avem o discuție cu ambasada Argentinei și ambasadorul ne-a scris că nu poate să vină la această întâlnire. Iată de ce acest acord este unul dintre cele mai importante în același timp pe care Uniunea Europeană ar putea să le semneze, dar există o dificultate mai degrabă politică decât tehnică, mai ales în ceea ce privește agricultura, pentru că există probleme foarte mari, nu numai tehnice, dar și de interese reciproce care sunt opuse în momentul de față și uh, de aceea suntem într-o poziție foarte dificilă. Negocierile continuă și vom avea următoarea negociere în prima săptămână din iulie. Sperăm așadar de ambele părți, cred eu, ca președinția braziliană să poate să dea un impuls acestor negocieri în direcția unei avansări ale acestor negocieri. Mulțumesc! Mulțumesc! Peter ne are cuvântul acum pe tema Canadei. Altceva nou în ceea ce privește grupul cu Canada? Canada? Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze, de-abia ce am sosit. Știu că era pe ordinea de zi, eu am întârziat puțin. Vreau să vă spun că tocmai înainte de uh, vacanța de Paști am avut uh, un grup de monitorizare, un grup excelent Uh, cu excepția participării uh, colegului meu. De uh, altfel, au fost negociatori șef din ambele părți, domnul Petricioli și domnul Ferel. Întâlnirea a durat 45 de minute. Eu am fost singurul care am pus întrebări. Și, și una dintre observațiile, remarcile mele va rezuma ce s-a întâmplat acolo. Uh, negociatorul șef al Canadei, domnul Verhaul, mai ales a avut o prezentare introductivă de vreo 10 minute și după câteva întrebări nu am fost, n-am devenit mai deștept decât eram înainte, dar vestea bună este că fiecare aspect, chiar și în aceste grupuri speciale de experți, uh, sunt acum uh, detaliate pe mai multe uh, specialități și acum progresele continuă. Ei speră ca până în vară, poate pe la mijlocul verii, deci nu mult mai târziu decât termenul inițial, după cum ne așteptam, uh, se așteaptă o finalizare iar peste câteva zile eu o să mă duc în Canada, în după presa de acolo știu că va, voi fi în Quebec și opoziția a protestat, dar uh, dacă privești lucrurile mai în detaliu, uh, provincia Quebec este foarte pentru acordul CITA, dar uh, evident că toată lumea și-au exprimat uh, temerile în legătură cu uh, sec secretitudinea din jurul acestui subiect. De aceea este poate de aceea se și negociază așa totul sau uh, nimic. Noi ascultăm toate uh, zvonurile care circulă, dar deocamdată nu pot să vă spun decât uh, că eu personal sunt mulțumit, pot să vă spun doar senzația pe care am avut-o uh, în urma discuțiilor cu acești negociatori șef și sperăm să încheiem dosarul la timp. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc frumos. Acum Ecuador și Bolivia, uh, Helmut Scholz, din nou un raport foarte scurt vis-a-vis -vis de evoluțiile din acest dosar. Eu um... Mulțumesc, Mai întâi v-aș ruga să ne punem de acord că uh, ne alăturăm Boliviei și a Ecuadorului într-un grup de monitorizare pentru că uh, din cauza supra sarcinii de lucru aș spune că e mai eficient așa. Dacă colegii sunt de acord, poate putem discuta pe scurt în grupul uh, în reuniunea coordonatorilor. Apoi, după, în ceea ce privește Ecuator, după reuniunea de la jumătatea lui mai, reuniunea uh, de inaugurare, vom uh, auzi, asculta comisia cu privire la exercițiul de scoping, care va avea loc chiar săptămâna următoare, în funcție de posibilitatea de redeschidere a negocierilor între Uniunea Europeană și Ecuador după aceea vom avea o imagine mai clară, vom ști mai bine care sunt pozițiile ambelor părți. Eu am avut ocazia să merg cu o delegație în Ecuador săptămâna trecută pentru a vedea și a auzi care este uh, starea lucrurilor acolo. Și uh, pot să le dau informații în următo- să vă dau informații despre acest exercițiu de scoping în următoarea reuniune INTA. Președintele, mulțumesc pentru uh, grupurile de monitorizare unde, unde lipsește raportorul. Pot să vă spun eu că a, fost, uh, a avut loc uh, o întâlnire cu negociatorul șef în urma, uh, pentru negocierile EFTA-EEA în urma summitului de la India. Pentru America Centrală a avut, o legătură, a avut loc o întâlnire cu reprezentanții uh, societății civile și mi s-a spus, dar nu am putut confirma, că uh, în Consiliu s-a hotărât ca uh, partea de uh, comerț a acestui acord să fie separată și să fie introdusă într-o aplicare temporară, ceea ce arată faptul că există, de fapt, un acord de liber schimb în acordul cu America Centrală. Ucraina a avut loc o întâlnire cu reprezentanții Comisiei Europene și cu negociatorul șef al Comisiei Europene. Să trecem la punctele 6 și 7, dezbatere comună pe, uh, pe America Centrală. Mai întâi, uh, pilonul uh, de comerț a acordului de asociare între Uniunea Europeană și statele membre pe de o parte și America Centrală pe de altă parte. Raportorul care lipsește va fi înlocuit de Maria Corea. Este un al doilea schimb de opinii. După cum știți, uh, Comisia AFET este responsabilă pentru aviz, după cum s-a hotărât împotriva voinței și drepturilor noastre iar cealalt dosar este, uh, se referă la clauza de salvgardare bilaterală uh, pentru acordul de asociere între Uniunea Europeană și America Centrală. Raportor este Jörg Leichfried, uh, noi suntem comisia responsabilă și vom examina amendamentele la raportul său. Începem cu primul punct și dau cuvântul Maria Core- Mariei Corea. Mulțumesc, domnule președinte dragi colegi, în numele lui uh, Pablo Salva vreau să vă Fac eu această prezentare pentru că el nu a putut veni la reuniunea INTA pentru a ne explica uh, el însuși cum stau lucrurile. Mai întâi avem asocierea dintre Uniunea Europeană și America Centrală și apoi uh, clauza de salvgardare bilaterală și mecanismul de stabilizare pentru banane între acord de asociere uh, dintre Uniunea Europeană și America Centrală. Trebuie să subliniez atmosfera foarte bună în care s-au desfășurat negocierile uh, pentru acest acord cu America Centrală. Este un acord foarte important atât pentru America Centrală cât și pentru Uniunea Europeană. Pe de o parte, avem uh, greutatea uh, politică deosebită a acestui dosar și, totodată, noi considerăm un pre- că acesta este un precedent uh, semnificativ pentru relațiile cu această regiune. Încercăm să încurajăm integrarea politică în America Centrală și este un semnal foarte bun faptul că și Panama va fi inclusă. Trebuie să subliniem legătura dintre Uniunea Europeană și membrii săi în acest sens. Um, lucrăm foarte mult la dezvoltarea durabilă și la drepturile omului în contextul comerțului și ne-am angajat să respectăm întru totul aceste um, elemente. Negocierile sunt un element de echilibru între cele două regiuni stimulând relațiile atât politic cât și la nivel comercial. În acest context, aspectele culturale și istorice uh, au fost abordate în profunzime uh, la fel ca și îmbunătățirea calității vieții, dura, um, dezvoltarea durabilă și creșterea. Vreau să mai subliniez câteva alte elemente relevante ale acordului care vor um, încuraja fluxurile comerciale în ambele direcții. Vom uh, analiza problema drepturilor de proprietate și a indicațiilor geografice în contextul acordului general uh, Uh, pentru comerț în cadrul OMC. Vrem să îmbunătățim competiția și securitatea. Achizițiile publice sunt și ele foarte importante pentru dezvoltare regională, coeziune și creștere. În ceea ce privește clauza de salvgardare și mecanismul de stabilizare pentru banane, uh, printre uh, barierele care au fost eliminate, noi am creat și, pe lângă aceste bariere, noi am creat și oportunități pentru dezvoltarea pieței în, acest, în această direcție. De fapt, în legătură cu clauza de salvgardare și mecanismul de stabilizare pentru banane, În amendamentele mele am inclus și o serie de modificări pe care noi le-am considerat adecvate pentru îmbunătățirea ambelor regulamente. Și noi considerăm că este foarte important să avem aceeași abordare și să ne asigurăm că monitorizarea Comisiei este una uh, foarte bună. Trebuie să ne gândim și la impactul acordului asupra Uniunii Europene. Știm că acest regulament nu este cel mai bun document uh, care să cuprindă toate temerile noastre și trebuie ca și de acest lucru să uh, țină seama Comisia. Reprezentantul Comisiei este în sală și vreau să-i cer, să-l rog să ne spună care este părerea uh, sa vis-a-vis -vis de uh, desfășurarea procesului dincolo de calendarul pe care l-am stabilit deja. Mulțumesc. Uh, raportorul uh, Jörg Larchfried va fi înlocuit de Bert Lange de la SND. Mulțumesc, domnule președinte. Jörg Leichfried nu poate să fie aici astăzi, din păcate, pentru că are o întâlnire foarte importantă în Austria și de aceea m-a rugat pe mine să menționez în numele lui cele mai importante puncte cu privire la schimbările în legătură cu clauzele de salvgardare în acest acord cu America Centrală. E vorba de 16 amendamente, în primul rând, care au fost, care au fost introduse, care merg în mare în direcția impusă de către raportor. Există câteva amendamente în care trebuie să verificăm mai îndeaproape dacă competențele instituțiilor europene sunt încălcate prin acestea. Și astfel, anumite domenii de activitate ale Comisiei, ale Parlamentului și ale Consiliului ar putea eventual să fie păstrate. Însă, obiectivul principal trebuie să fie un acord și o clauză de salvgardare coerentă cu toate acordurile existente, un mecanism de stabilitate care să fie de asemenea coerent cu ceea ce există ca reglementări până acum. Amendamentele înaintate de către raportorii din partea Parlamentului cu privire la aspectele legate de chestiune sociale sau de durabilitate trebuie neapărat să fie păstrate și, pe cât posibil, bineînțeles cu rezerva verificării juridice, să rămână în picioare. Pentru aceasta pot să vă spun că raportorul se va implica în mod deosebit. Verificarea amendamentelor, mai ales din partea serviciului juridic și a altor experți juridici, va fi încheiată în curând și astfel toate întrebările vor fi, sper eu, clarificate îndeajuns pentru toată lumea. Iar apoi Jörg Leichtfried va propune compromisuri pentru ca să putem împreună să găsim uh, un acord pe o formulare care să ne reflecte foarte bine intențiile și să reflecte toate amendamentele înaintate de colegi. Pe total, uh, vreau să-i mulțumesc foarte mult domnului Leichfried pentru colaborarea foarte bună. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care s-au interesat de acest dosar și plec de la premiza că vom putea obține un rezultat foarte bun. Mulțumesc, domnule președinte. Let's open discussion on both să deschidem dezbaterile cu privire la ambele dosare, și anume poziția noastră cu privire la acordul comercial în sine și cu privire la um, clauza de salvgardare în al doilea rând. Prima cerere de intervenție vine din partea uh, colegului Mark Clarking, din partea ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Acordul de asociere reprezintă un acord foarte bun pentru ambele părți și deschiderea pieței pentru produse um, servicii și achiziții publice, care merge dincolo de, mult dincolo de acordul uh, OMC. Astfel, uh, vom putea cultiva și un dialog politic în cadrul acestui uh, dosar și mă bucur că vom putea lucra împreună pentru securitate, drepturile omului și alte probleme de acest gen. Fără îndoială, Uniunea uh, Europeană va beneficia de pe urmea acestui acord, dar relația este una uh, bilaterală, iar ei vor avea acces la 500 de milioane de consumatori. Uh, și acest lucru va avea un impact semnificativ asupra creșterii și locurilor de muncă în această zonă, ducând totodată la reducerea sărăciei. Iată, deci un alt motiv pentru a susține acest acord de asociere. Proiectul de raport pentru uh, punerea în aplicare a clauzei um, de salvgardare și a mecanismului de stabilizare pentru banane poate primi și el un uh, sprijin larg, dar mă îngrijorează um, protecția pentru regiunile uh, ultraperiferice ale Uniunii luni. Nu știu dacă este necesară extinderea acestui mecanism de stabilizare după ianuarie 2020, pentru că nu a fost niciodată văzut ca un uh, instrument permanent și astfel se poate sacrifica acordul per total. Mă îngrijorează și folosirea uh, termenului de deteriorare gravă, care pare să indice faptul că uh, pentru stabilizare, uh, pentru activarea mecanismului de stabilizare trebuie să existe probleme mai puțin grave. Să nu dăm impresia că până și cel mai mic impact negativ asupra acelor economii va fi suficient pentru folosirea măsurilor protecționiste. În concluzie, eu susțin acordul de asociere între UE și America Centrală și sper să poată fi finalizat în beneficiul ambelor părți. Vreau doar să știți că mă tem puțin de consecințele um, unei protecții mai mari pentru regiunile ultraperiferice în ceea ce privește efectul asupra întregului acord. Mulțumesc. Acum Josef Andreas, SND. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vroiam să fac referire la clauza de salvgardare uh, pentru că am depus un amendament în acest sens. Um, antevorbitoarea mea a vorbit despre protecționism și regiunile ultraperiferice, care sunt cele mai afectate. Această clauză de salvgardare, la care am făcut referire în amendamentul nostru, are ca scop crearea unui mecanism automat care va duce la consultări, pentru că e vorba doar de regiunile ultraperiferice, în principiu, care sunt vizate în cazul bananelor. Noi trebuie să deschidem o suspendare a, imediată a cotelor, astfel încât să putem începe consultările. Vrem ca discuțiile și dezbaterea să înceapă. Nu vrem să creăm protecție, uh, prote, uh, măsuri protecționiste la urma urmei, ci e vorba doar de protecție. Dacă analizăm această clauză de salvgardare, noi considerăm că acea, ea ar fi mult mai consecventă dacă ar fi incorporată ca atare în raport. Președintele, mulțumesc. Din partea Comisiei, domnul Gaspar Frontini. Eu arăt Gaspar Frontini, are you? Dumneavoastră sunteți Gaspar Frontini? Da, sunt aici, dar văd că majoritatea întrebărilor se referă la clauza de salvgardare și o să-i dau cuvântul colegului meu responsabil de această parte din dosar. Chairman. Yeah, I'm Wolf. Mă numesc Wolfgang Bule, sunt șef de unitate la DG Trade O să las și pe colegul uh, John Clyde de la DG Agricultură să vorbească despre mecanismul de stabilizare al bananelor și, și alte chestiuni. Deci amândoi o să răspundem la această chestiune. În primul rând, domnul Langen a reamintit uh, faptul că ce este important este faptul că amendamentele la clauza de, de salvgardare sunt uh, armonizate cu EFTA, cu, uh, mă, mă scuzați, acordul european de liber schimb. Și uh, acum e limpede că aceasta este intenția noastră, dar câteodată amănuntele sunt problema. Și aș dori să mă refer la aceste Amendamentele pe care le avem, care se referă la America Centrală, se împart în trei categorii, după părerea mea. Prima categorie, mediul de afaceri și Comisia Europeană suportă o sarcină, o povară mare. Al doilea grup, se pare că a doua categorie este nevoie de mai multă muncă pentru a um, îndeplini scopul acestor amendamente și a treia categorie. Este vorba de o problemă de compa conta, compatibilitate cu Acordul European de Liber Schimb, ALS. O să mă refer acum la primele două categorii. În primul rând, povara care se pune asupra Comisiei și mediului de afaceri european. În amendamente se fac propuneri de înaintarea unor rapoarte suplimentare Parlamentului de către Comisie. Rapoartele sunt instrumente importante pentru Parlament, pentru monitorizarea aplicării acordurilor de liber schimb, într-adevăr, dar rapoartele înseamnă în același timp o povară administrativă, care reprezintă o problemă la nivelul resurselor, mai ales într-o perioadă de reducere a acestora, astfel încât trebuie să găsim un echilibru uh, pentru a reuși să împăcăm aceste două obiective care se bat cap în cap. Există și amendamentele 33 și 41, unde se face referire la aceste rapoarte de monitorizare. O să mă refer la, la amendamentul 33. Comisia trebuie să facă raport în ceea ce privește evaluarea uh, impactului asupra piețelor, um, prețului pieței, ocupare, uh, productivitatea sectoarelor uh, europene, cu accent pe companii mici și întreprinderi. Aceste informații nu ne sunt disponibile nouă spre deosebire de statisticile privitoare la importuri. Comisia, pentru a întocmi un acest raport, va trebui să ia, um, intre în contact cu mediul de afaceri european, european să obțină aceste informații sau să le verifice. Deci trebuie să ne gândim foarte bine dacă dorim într-adevăr să punem o astfel de povară pe umerii Comisiei Europene și a operatorilor economici. A doua categorie. Categoria unde mai e nevoie de eforturi pentru a atinge scopul care stă în spatele amendamentelor. Vreau să mă refer aici la amendamentele 32, 36 și 40. 36, de pildă. Scopul acestui amendament este definirea noțiunii uh, de prejudiciu grav uh, în uh, regiunile ultraperiferice. Foarte bine, fiindcă transparența și răspunderea sunt consolidate. Aceasta este o condiție pentru a impune uh, măsuri de salvgardare limitate la această regiune. Definiția propusă se referă și la uh, conceptul de prejudiciu grav, care reprezintă un prag ce trebuie să fie depășit pentru a putea impune o măsură pentru întreaga Uniune Europeană. Conceptul de prejudiciu grav este unul uh, foarte um, complex, uh, dar chiar dacă se poate atinge, dar este mai uh, complex decât uh, deteriorare gravă. Dacă, con, dacă conceptul de prejudiciu grav uh, se amestecă cu cel de deteriorare gravă, atunci nu facem decât să ne tăiem craca de sub picioare, fiindcă va fi mult mai greu să impunem măsuri spre binele um, regiunilor ultraperiferice și nu vom face decât să depășim cerințele din ALS. Iată că și acest aspect necesită mai uh, multă reflexie. Iar în acest context aș dori să fac referire și la amendamentele 38 și 39, care propun ca uh, Parlamentul să poată solicita lansarea unei anchete. Vreau să vă spun ce soluție am găsit pentru Corea și poate că am putea să avem în vedere acest lucru în această procedură. În ceea ce privește bananele, aș dori să dau cuvântul colegului meu, John. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că Parlamentul nu dorește să înainteze amendamente care să intre în conflict cu angajamentele Uh, asumate în ALS și să schimbe echilibrul acestui acord european de liber schimb. Domnule președinte, avem uh, și alte amendamente propuse care nu respectă conținutul acordului european de liber schimb. În primul rând, uh, este vorba despre acele amendamente care au ca scop prelungirea după 2020 mecanismul de stabilizare pentru banane. Este vorba de amendamentele 34, 35 și 36. Mecanismul este uh, unul temporar pe perioada de tranziție a reducerii tarifelor și nu este un mecanism permanent. Partenerii noștri din America Centrală nu cred că vor fi de acord nici măcar cu posibilitatea de a permanentiza acest uh, mecanism în 2020, acest mecanism expiră. Bineînțeles, există uh, posibilitatea de a folosi celelalte mecanisme de salvgardare, deci nu am pierdut chiar totul. Celălalt amendament care, se, care intră în conflict uh, cu fondul angajamentelor acordului de liber schimb se referă la propunerea de aplicare automată uh, a clauzelor, de mecanismelor de salvgardare pentru banane în momentul în care se ajunge la volumul uh, care ar declanșa acest lucru. Este vorba de amendamentele 42 și 44. Această propunere ar crea probleme juridice grave în primul rând, partenerii noștri din America Centrală nu au, ajun, nu au fost de acord ca mecanismul de stabilizare pentru banane să se aplice automat odată ce volumele de declanșare sunt atinse. Noi nu am negociat acest lucru, nu asta am negociat noi cu partenerii noștri. Mai există și dimensiunea OMC, așa cum am spus înainte de a face automat, uh, automatizarea acestui uh, mecanism de stabilizare pentru banane la transforma într-un într contingent pentru tarif, pentru tarife și, după cum știți, în conformitate cu acordul încheiat deja, nu se pot impune cote contingente pentru banane. Deci există o incompatibilitate cu normele de la OMC. Domnule președinte, suntem de acord că acest subiect este unul sensibil pentru unii membri ale, ai Uniunii Europene și dat fiind că acest subiect este unul sensibil, acest acord nu liberalizează cu totul comerțul cu banane. Vor exista în continuare, în continuare tarife. În al doilea rând, am negociat acest mecanism anume pentru banane, iar în al treilea rând, așa cum a spus și Wolfgang, avem uh, dispoziții precise uh, pentru regiunile ultraperiferice, uh, o clauză de salvgardare pentru aceste regiuni în acordul de liber schimb. Deci toate regiunile care sunt vizate în acest sector sunt luate în seamă în dispozițiile acestui acord. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you. Mulțumesc foarte mult. Haideți să ne Întoarcem acum la raportori sau cei care uh, iau cuvântul în numele lor. Maria Coreia. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru contribuții pe marginea acestui subiect. În egală măsură, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru observațiile sale și să vă reamintesc tuturor de relevanța acestui acord pentru America Centrală. Vă mulțumesc, Bert Langen. Ja, danke. Ich habe ja schon Mulțumesc. Am spus și înainte că avem câteva întrebări despre coerența amendamentelor noastre cu întregul sistem comunitar. Spuneam și că trebuie să verificăm din punct de vedere juridic dacă este legitim ce am cerut și dacă este, atunci vom lupta în acest sens și în acest sens și domnul Leichtfried va înainta amendamente și mulțumesc încă o dată pentru colaborare. Thank you. On calendar we have yet... Mulțumesc. Trebuie acum să luăm o decizie pentru amândouă dosarele, și pentru regulament și pentru aviz. În ceea ce privește acesta, trebuie să vă amintesc că la conferința președinților s-a decis că decizia consensuală cu privire la întregul acord de asociere va fi luată de către AFET. Pentru că așa este Comisia de competentă pe fond, spun ei care trebuie să ia această decizie, dar, după părerea mea, aceasta este nejustificat. Conferința președinților a decis ca afetul să înceapă un raport din proprie inițiativă înaintea procedurii de acord. Articolul 50 prevede cooperarea consolidată și nu știm încă care este decizia fetului despre de ce și când vor lua această decizie, dacă vor să respecte decizia conferinței președinților. Trebuie să așteptăm așadar decizia lor și Trebuie să mai stabilim mai întâi un calendar pentru aceasta. Item 8. <clears throat> Trecem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi. E vorba de aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale al acordului comercial între UE și Republica Columbia și Republica Peru. E vorba de un acord stabil nu este un acord de asociere și speriem ca afetul să nu ne pună la îndoială competența în acest caz. Cel puțin suntem momentan până acum comisia responsabilă pentru această clauză de salvgardare și mecanism de stabilizare. Haideți să începem cu clauza de salvgardare. Domnul David, da, Mulțumesc, domnule președinte, domnule Lange. Eu trebuie, din păcate, să mă duc la delegația Mașrec, unde sunt președinte în curând și deci dacă puteți să întoarcem un pic, să schimbăm un pic uh, ordinea de zi, pentru că aș vrea să să pot să vorbesc. Aveți ceva împotrivă? Nu, spune toată lumea. Deci eh, inversăm eh, punctul 9 cu punctul 8, acordul comercial ca atare acum, nu clauza de salcardare. Discutăm acordul comercial între UE și Republica Columbia și Peru. Domnul David din partea PPE este raportor. Noi suntem Comisia Competentă de Fond și acesta este al doilea schimb de opinii. În Consiliu a fost sprijinit politic acest acord, dar așteptăm uh, decizia formală și uh, sesizarea Parlamentului în acest dosar. Aceasta urmează să fie cerută la sfârșitul lui mai. Însă putem să începem cu acest al doilea schimb de opinii și de aceea dau cuvântul lui Mario David. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, am decis să salutăm propunerea grupului socialiștilor și democraților de a înainta o întrebare orală comisiei. Credem că este important să punem această întrebare și este important ca INTA să o prezinte. Mâine vom adopta deci această întrebare orală și sperăm noi aici în comisie toată lumea va fi de acord. Vom face tot ce putem pentru ca să intrăm cu acest punct la plenara a doua din mai la Strasbourg. După întrebări și răspunsuri cu Comisia, vom avea o propunere de rezoluție pentru a încheia această dezbatere și pentru a încerca să arătăm înainte de momentul din decembrie, din septembrie, în care vor trebui să ne exprimăm uh, opinia, să arătăm care este părerea noastră. O primă variantă a acestei rezoluții va fi circulată la începutul săptămânii viitoare, iar apoi vom putea deschide termenul de depunere al amendamentelor, domnule președinte. Serviciile competente îmi spun că aceste amendamente trebuie să fie înaintate la timp pentru ca să poată fi traduse până pe 8 mai la prânz. Apoi vom vota și rezoluția pe tema rezoluția INTA la întâlnirea din mai. Acesta este calendarul uh, acum. Încercăm să adoptăm textul înainte de votul final asupra rezoluției din iunie de la Strasbourg. Facem eforturi uh, care, cred eu, vor uh, fi recunoscute de către toată lumea. Încercăm să i convingem pe toți și când spun toți, mă uit aici și la David Martin și încercăm să ascultăm inputurile de la toate grupurile politice. Pentru a putea avea cu adevărat o perspectivă a Parlamentului European pe acest acord, trebuie să ne luăm exemplu de la relațiile noastre cu țările terțe pe care trebuie să le vedem ca pe parteneri și nu neapărat numai ca pe observatori sau beneficiari ai uh, serviciilor noastre. Nimeni nu vrea să fie um, arogant în această aulă, cred, pentru că am decis că partenerii trebuie să fie tratați ca parteneri și nu de sus. Din păcate, însă, câteodată există intervenții care par să știe mai bine de lucrurile despre țările partenere decât persoanele care trăiesc în acea țară. Am auzit și câteva cereri din partea colegilor de a impune legi pe țările terțe pe care noi nu îndrăznim să le impunem țărilor noastre și mi se pare foarte ridicol, ne ridiculizăm așa. De exemplu, ce se întâmplă cu Convenția 169 a Organizației Internaționale a Muncii? 27 de state membre nu au ratificat încă acest uh, Um, acest punct și Columbia și Peru au ratificat-o. Mă uit la această convenție, dar și la C-182, 885, îmi cer scuze, tot o convenție OIM. Um, există iarăși state membre care nu au ratificat această convenție și în ceea ce privește criteriile de negociere tarifară și drepturile de uh, negociere tarifară colectivă, există aspecte pe care noi nu le-am ratificat. Mă mi-amintesc de perioada de dinaintea căderea zidului Berlinului și ceea ce dorim noi este să fim pozitivi și plini de respect față de partenerii noștri cu care avem acorduri, acționând uh, cu, de bună credință și cu bună voință. Punând așadar aceste aspecte cu privire la chestiunile nelegate de comerț în aceste acorduri și amintindu-mă doar de faptul că acordul de comercial între Columbia și Statele Unite va intra în vigoare pe 15 mai, vă cer așadar să acționăm în conformitate cu ceea ce am spus înainte. În primul rând vreau să vă spun că atât Columbia cât și Peru au făcut eforturi considerabile în ultimii ani pentru a îmbunătăți condițiile generale pentru cetățenii lor, uh, incluzând drepturile omului, drepturile muncii și uh, dezvoltarea durabilă în domeniul acesta. În ciuda eforturilor acestora foarte mari pentru a încerca să, atingem la, să atingă cele mai mari standarde care au fost cerute de către cetățeni, de guverne, de către organizațiile non-guvernamentale și de către partidele de opoziție, în continuare există foarte multe de făcut atât în Columbia cât și în Peru, mai ales în legătură cu implementarea efectivă a noului cadru legislativ care dorește să rezolve toate problemele vechi în ceea ce privește violența, corupția și sărăcia, dar și războiul civil peste 50 de ani în cazul Columbiei sau grupurile armate ilegale, tra traficul de arme, impunitate și lipsa unor drepturi civile și deposedare. În plus, este cunoscut că atât și Columbia cât și Peru au trecut prin un proces de schimbare în ceea ce privește drepturile omului în ultimii ani, mai ales mă refer aici la Columbia, și după ce președintele de Santos a devenit președinte, um, s-a întâmplat în continuare acest lucru. Trebuie să Vă amintesc că la cea de-a 19-a sesiune a Consiliului pentru Drepturile Omului din ONU, care a avut loc la Geneva luna trecută, aș vrea să citez, s-a spus că guvernul președintelui Santos își exprimă în continuare angajamentul pentru drepturile omului și pentru a pune capăt impunității. Sunt uh, de acord ca să ne exprimăm și noi această susținere a angajamentelor pentru drepturile omului și împotriva impunității. Organizațiile non-guvernamentale și organizațiile pentru drepturile omului au fost active, mai ales atunci când este să combin, comparăm ceea ce s-a întâmplat cu fosta administrație. Guvernul a introdus anumite politici care sunt în beneficiu tuturor, dar nu a chiar a tuturor, din păcate, dar și în favoarea celor care sunt victimele a conflictelor armate. Dacă aceste legi se implementează cu adevărat, ele ar fi un pas foarte important în direcția unei retrocedări a um, sutelor de mii de metri pătrați de teren care au fost um, confiscate. Apoi, în uh, ceea ce privește asasinarea unor sindicaliști, a unor uh, apărători ai drepturilor omului și a altor opozițion, uh, persoane din opoziție, mai ales în Columbia, s-a luat notă că în ultimii doi ani am fost martorii unei scăderi dramatice a acestor cazuri, a numărului de cazuri, care de la peste 250 pe an la începutul anilor 90 a scăzut la 51 de cazuri în 2010 și 27 uh, în 2011. Având în vedere raportul Human Rights Watch din Columbia de anul acesta, există aceste cifre sigur că și o singură crimă este una în plus, dar totuși există o tendință pozitivă. Aceasta s-a întâmplat pentru că guvernul din Columbia a implementat mai multe măsuri semnificative de combatere a impunității și a crimelor împotriva sindicaliștilor, a apărătorilor drepturilor omului, care se văd apoi în creșterea numărului uh, de investigații la oficiul procurorului general, investigarea crimelor sau a actelor penale împotriva uh, sindicaliștilor care a crescut de la 100 la 200, 100 uh, în 2010 la 243 în 2011. Combaterea impunității este de asemenea una din obiectivele, unul din obiectivele principale ale acestui guvern și având în vedere OIM, între 2010 și 2011 iunie au existat 88 uh, de sentințe, 483 de cetățeni au fost condamnați și 300 55 au fost arestați. O altă măsură importantă este programul de protecție socială care oferă în momentul de față protecție de stat peste, la peste 100, 11, 1100 de cetățeni și uh, dintre uh, consilieri, peste 11% sunt membri în sindicate și uh, dintre jurnaliști 4%. Acest program a avut un buget de 10,5 milioane de euro în 2010 și a urcat la peste 120 de milioane în 2011. Și permiteți-mi să vă amintesc de asemenea și că crimele împotriva sindicaliștilor care s-au întâmplat în ultimii doi ani nu au uh, nu s-au referit la persoane care au beneficiat de această schemă de protecție. Vreau să subliniez importanța de a continua un dialog constructiv cu țările partenere de care vorbim, implementarea drepturilor OIM și a drepturilor omului. Salut de aceea dialogul reciproc și mecanismul aferent pentru păstrarea și apărarea drepturilor omului, care a fost inițiat în 2009 între Columbia și Parlamentul European și care uh, și întâlnirile au fost uh, organizate de două ori pe an de atunci. Din ultimul raport se poate vedea că guvernul din Columbia este deschis față de dialog în ceea ce privește drepturile omului cu Uniunea Europeană și cu ceilalți actori internaționali într-o manieră în care nu mai există egal în lume. În ceea ce privește protecția drepturilor omului, de asemenea, trebuie spus că acordul include și uh, prevederi obligatorii care garantează protecția drepturilor omului și care prevede la articolul 1 că, citez din nou, Respectul principiilor democratice și a drepturilor fundamentale ale omului sunt prevăzute în Declarația Universală a Drepturilor Omului și pentru principiul statului de drept. Politicile internaționale trebuie să respecte aceste principii și respectul acestor principii este un element esențial al acordurilor. Am încheiat citatul. Aceasta înseamnă că dacă nu se respectă drepturile omului și principiile democratice, aceasta constituie o încălcare materială a acestui acord de comercial și ceea ce, sub incidența dreptului internațional, ar putea să ducă la măsuri concrete, inclusiv la suspendarea sau încheierea acestui acord, deci terminarea lui nu pot uh, să găsesc nimic mai obligatoriu decât aceasta și mai explicit. În final, uh, sindicatele au uh, ocazia să se asigure că relația lor cu diferiții actori funcționează și în respectul protecției mediului și a dezvoltărilor durabile prin promovarea unui nivel foarte înalt de ocupare și a standardelor de ocupare pe toate părțile și conține de asemenea și un capitol uh, de dezvoltare comercială important. În ciuda acestor evoluții, noi cerem o îmbunătățire a rolului societății civile în general în drepturile omului, în drepturile muncii și în dezvoltare în general în cele două țări partenere de care vorbim. De asemenea, vom propune, având în vedere noile putere ale Parlamentului European cu privire la acordurile internaționale, să se organizeze o audiere publică atât în Parlamentul European cât și într-una uh, din capitalele țărilor respective până în 2013 și după aceste audieri ar trebui să existe un raport scris care să fie uh, care să fie supus în uh, discuției în Comisia INTA și care să se veri, în care să se verifice conformitatea cu acordul nostru comercial. Și în final, domnule președinte, trebuie să ne uităm la acest acord ca la un instrument de schimbare prin abordare uh, care se modifică. Realitatea se schimbă și deci realitatea se schimbă și pentru aceste două țări, deși unii nu vor să vadă acest lucru. Pe lângă procesul de ratificare a acordului, aș vrea să vă spun că suntem profund dezamăgiți de poziția Perului cu privire la uh, indicațiile geografice și procedura internă de adoptare a acestora. Comisarul de Hücht a, a uh, arătat deja că, da, chiar dacă acordul este semnat de toate statele membre, nu înseamnă că el dorește să să semneze acest act până când nu s-a ajuns la un număr considerabil de indicații geografice care să fie ratificate de către partea peruviană. Sunt 116 din 250 care fac parte din acord, din aceste indicații, care sunt în linie roșii pentru Uniunea Europeană și în acest caz Columbia a, și-a făcut datorile, dar prietenii noștri din Peru încă lasă de dorit în ceea ce privește numărul acestora care se ridică la 50. Apoi, în ceea ce privește aspectele comerciale ale acordului, nu am constatat niciun comentariu în discuțiile anterioare pe care le-am purtat. De aceea sper că vă voi putea convinge să mă susțineți pentru această rezoluție, dar și pentru propunerea de rezoluție pe care, propunerea pe care o vom face pe viitor. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, pentru expunerea noastră foarte complexă și pentru evaluarea situației în legătură cu acordul dintre UE și Columbia și Peru. Proiectul întrebării orale care a fost uh, pregătit de către Mario David și Ben Lange se regăsește în dosarele dumneavoastră, deci puteți să uh, îl studiați acest proiect de întrebare înainte să fie prezentat în Parlament. Acum îi dau cuvântul lui Bernd Lange. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să-i mulțumesc raportorului pentru că a dat curs inițiativei noastre de a combina o rezoluție cu o întrebare orală către comisie și de a susține acest proiect. Pentru că scopul acestui, uh, acestei intervenții este să dăm la o parte neclaritățile și să identificăm punctele slabe ale acordului pentru a le putea înlătura. Într-adevăr, suntem convinși că în acordul comercial există încă puncte slabe. Dragi colegi, în continuare este evident că principiul prin care comerțul nu este o politică în sine, ci contribuie la o îmbunătățire a situației cetățenilor din țările respective, se adeverește și în acest caz. Având în vedere acest principiu, cred eu că trebuie să ne mai gândim la câteva aspecte și să ne gândim în ce măsură pe lângă acordul uh, comercial am putea să mai semnăm acorduri care să îndeplinească acest principiu de îmbunătățire a vieții oamenilor din aceste țări, de îmbunătățire a situației din țările cu care avem un acord. De aceea zic eu că este important să ne gândim încă o dată foarte atent în care domenii uh, noi dorim un acord suplimentar și în care considerăm că este necesar acesta. Este evident că în Columbia există schimbare. Nu se pune la îndoială acest lucru. Este un lucru pozitiv, trebuie să-l menționăm ca atare. Mă refer mai ales la faptul că legea victimelor a fost adoptată. Acesta este un pas esențial pentru a îmbunătăți uh, opinia publică în legătură cu acest subiect și s-a început și aplicarea acestei legi anul acesta, deci s-au făcut primii pași pentru ca să se restabilească um, situația în legătură cu um, naționalizările, în legătură cu uh, confiscările de pământ, de exemplu, care este o situație extrem de nemulțumitoare, cel puțin era în trecut. În ceea ce privește așadar această schimbare a Columbiei, Trebuie să vedem cum putem să îmbunătățim acordul nostru prin acorduri uh, separate, pe teme specifice. Dacă ne uităm la acest acord, eu, cel puțin, văd trei întrebări majore. Este evident că în acord scrie că cele doi parteneri, adică Columbia și Peru sau un, și Uniunea Europeană, se simt obligați să respecte Convenția pentru Drepturile Omului. Aceasta spune însă, pe de o parte, totul și pe de altă parte nimic, pentru că nu se specifică exact care sunt uh, părțile din declarația aceasta care trebuie să fie respectate în mod special în acest acord. Și în al doilea rând, dragi colegi, mi se pare că nu avem un mecanism de control al respectării acestor uh, cerințe. Nu se știe cine controlează faptul că aceste prevederi generale sunt respectate sau nu. Deci eu sunt uh, convins că este nevoie de un proces de monitorizare pe tema respectării acestor prevederi generale. Și trebuie să insistăm acest, uh, asupra acestui punct. Dragi colegi, se mai pune și altă problemă. Ce se întâmplă dacă acum una din părți, părțile contractante, spune, constată că anumite reglementări nu se respectă nici în Europa? ce se întâmplă dacă se constată așadar de către Columbia că nici Europa nu respectă ceva. Singura posibilitate este ca acordul să fie suspendat, dar asta nu se poate decât dacă avem unanimitate în Consiliu. Și cu tot realismul pe care îl avem în fiecare zi, nu pot să-mi imaginez că aceasta este o abordare pozitivă în, în, acest, în acest context. Deci trebuie să ne gândim mai bine la problema supravegherii acestei cerințe generale de respectare a declarației drepturilor omului și să încercăm să găsim un mecanism care să fie fezabil, un mecanism care să poată să organizeze un litigiu în cazul în care se declanșează așa ceva și să-l poată urmări. Acesta a fost, de fapt, primul meu mare punct. Acum mai am un al doilea aspect despre care vreau să vă vorbesc și el se referă la articolele 267 și 277, alineatul 3. În ceea ce privește capitolul de durabilitate, legat de durabilitate în acest acord. Dragi colegi, din punct de vedere juridic, avem declarația drepturilor omului care se menționează la articolul 1, dar după aceea, la capitolul cu privire la durabilitate, mai vorbim în particular de câteva clauze sociale și clauze de mediu. Din ceea ce privește dreptul, acum, dacă ne uităm juridic, înseamnă că se fac aici câteva prevederi specifice, care însă sunt excluse de sub acoperișul uh, larg, general și de aceea eu zic că la aceste prevederi concrete ar trebui să mai analizăm o dată situația îndeaproape. Cele două articole pe care vi le-am numit înainte formulează lucrurile așa, că implementarea capitolului de durabilitate trebuie să depindă, să fie dependent de resursele care sunt puse la dispoziție și implicarea acestor resurse nu trebuie să fie însă publicate. Acesta este oarecum uh, cu ușile închise se rezolvă lucrurile aici. Vrem să se întâmple niște lucruri, dar ne pare foarte rău, nu avem resursele materiale pentru a îndeplini condițiile. Și deci aici eu zic că trebuie să ne mai gândim încă o dată cum vrem să garantăm implementarea acestui capitol de durabilitate și punerea la dispoziție a resurselor necesare într-o manieră transparentă și într-un proces uh, în care am putea la o adică să punem la dispoziție resurse suplimentare pentru ca să se poată îndeplini aceste obiective. Haideți să vă dau mai bine un exemplu concret. Mă refer, de exemplu, la inspectorii de muncă. Inspectorii muncii care trebuie să verifice standardele OIM. Nu e vorba numai de semnarea standardelor ILO-OIM, E vorba, domnule raportor, e foarte șarmant, cum ați spus dumneavoastră la raport, că cele 27 de state membre ale Uniunii Europene nu îndeplinesc încă toate standardele Organizației Internaționale a Muncii, dar foarte frumos formulat, dar poate ar trebui să mai cizelăm un pic această frază. Oricum, paranteză închisă, nu e vorba numai de semnarea acestor prevederi, ci e vorba și de implementarea lor. Mă refer aici, de exemplu, la Concret, ar, inspectorii muncii care trebuie să vină la fața locului să controleze, să vadă ce se întâmplă, se respectă standardele sau nu. Aceasta este o chestiune care ține de punerea la dispoziție a resurselor. Al doilea punct, așadar, trebuie să ne asigurăm că ceea ce s-a convenit se și pune în aplicare. Și un al treilea punct, domnule președinte, se referă la implicarea societății civile. Eu sunt convins că cerința ca prin comerț situația oamenilor să se îmbunătățească poate fi garantată cel mai bine prin implementarea tratatelor și acordurilor comerciale și prin verificarea implementării acestora. Iar Comisia face mereu referire la exemplul acordului cu Corea, unde există așa numitele Independent Advisory Groups care lucrează independent de guvern și care și în uh, ceea ce privește componența lor sunt independente de membrii guvernului. Eu cred că ar trebui să ne gândim dacă n-am putea să implicăm un mecanism similar și pentru acest acord cu Columbia și Peru ca un fel de acord suplimentar anex pentru ca o, o organizație independentă a societății civile să verifice procesul implementării și să-l acompanieze, având posibilitatea să ofere consiliere sau să facă și plângeri despre cum se desfășoară acest proces de implementare. Totul în interesul uh, bunăstării oamenilor de la fața locului. Deci eu insist să fie organizații non-guvernamentale de lucrători și reprezentanții ai sindicatelor care împreună să poată să stea în aceste, să fie parte din aceste foruri și să acompanieze procesul. Dacă ne gândim, deci, la aceste trei condiții și încercăm să le formulăm într-un acord uh, separat sau suplimentar, fie ca formă de memorandum de înțelegere sau într-un action plan comun, convenit de comun acord, atunci trebuie să putem să ne gândim la acest acord și ca altceva, nu numai ca un acord suplimentar. Vă mulțumesc pentru atenție, domnule președinte. Uh, Helmut Scholz. Helmut Scholz are cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în mod explicit ambilor raportori pentru felul în care ne-au prezentat atât de explicit și de clar ceea ce înseamnă acest acord și, în același timp, și provocările care reies pentru Parlamentul European în procesul de ratificare. Cred că trebuie să tratăm foarte serios această problemă și situație care s-a evit, pentru că există două cuvinte cheie pe care poate mulți deputați le-au identificat. E vorba de monitorizare și implementare. Dacă ne gândim la implementare, ar fi bine să ne uităm atent ce se implementează și aici uh, mă refer la ceea ce a spus domnul David, Convenția ILO, care nu este respectată în toate statele membre. Corect. Nu putem să-i criticăm pe alții dacă noi nu ne facem temele. În procesul de ratificare a unor acorduri comerciale trebuie întotdeauna să nu uităm această perspectivă, să ne uităm mai întâi în grădina noastră. Apoi se mai spune și că implementarea trebuie să fie organizată și trebuie să fie supravegheată concret. Procedura de impunitate care există în continuare în Columbia nu este de fapt bine implementată și președintele s-a legat, așa zis, de puținele cazuri uh, care, de care am auzit și noi. Cred că trebuie în acest caz să vedem uh, care sunt încălcările concrete ale drepturilor omului și în trecut și să ne referim la acestea. Chiar dacă vedem și ne uităm și la cifrele sindicaliștilor uh, omorâți, da, este adevărat că există o îmbunătățire față de trecut, dar cum a spus și domnul uh, David înainte, orice sindicalist omorât este unul prea mult. Și, din păcate, comparația cu cifrele din 2010 este în creștere. 2011 este cifra mai mare decât 2010. Permiteți-mi deci să ne uităm mai atent, vă rog, la implementarea angajamentelor și obligațiilor uh, deja luate de aceste țări. De aceea eu cred că ar trebui să ținem cont și de punctele pe care ni le-a expus Bernd Lange înainte, mai ales uh, ceea ce a spus la punctul 1 adică implementarea convențiilor, și să întrebăm în acest context dacă n-ar trebui să insistăm ca ele să se termine înainte de ratificarea finală și dacă n-ar trebui să fie cu adevărat existente înainte să trecem la ratificare. Astfel arătăm și mai clar oamenilor din Columbia și oamenilor din Uniunea Europeană care profită și vor să profite de acest acord că lucrurile sunt clare. Și în final, o ultimă remarcă, în legătură cu capitolul de durabilitate, acesta nu are de fapt un caracter obligatoriu în sensul unui dispute settlement. Este clar că, contrar a ceea ce a spus domnul de Hucht, comisar, în capitolul acesta nu se găsesc uh, mecanismele concrete și structurile de acțiune atunci când s-ar ajunge, de exemplu, la o interpretare diferită a unor prevederi în realitate. De fapt, noi nu putem acționa dacă se întâmplă așa și eu zic că ar trebui să vedem dacă vrem să lăsăm lucrurile așa, dacă n-ar trebui să examinăm mai îndeaproape ce se întâmplă la acest capitol înainte de ratificarea finală. Mulțumesc, domnule președinte. La Martin Kazak. Domnul Kazak acum. Uh, domnule președinte, în numele raportoarei noastre din umbră, doamna Catherine Bernard, uh, vreau să vă împărtășesc și eu câteva observații vis-a-vis -vis de acest raport. Cred că observațiile cele mai importante au fost exprimate deja de colegii Lange și Helmut Scholz. Uh, oricum, pentru noi este important să avem un angajament foarte clar din partea guvernului colombian de a continua în această direcție și de a ameliora situația drepturilor omului și a sindicaliștilor, mai ales a sindicaliștilor în Columbia pentru a avea o bază solidă de dezvoltare a relațiilor politice și comerciale totodată. Cred că această tendință pozitivă um, survenită în ultima perioadă trebuie susținută și uh, îmbunătățită. Susținem propunerea raportorului de a prezenta uh, o întrebare cu solicitare de răspuns oral înainte ca Parlamentul să se pronunțe pe fond cu privire la acord. Cunoaștem totodată și uh, poziția potrivit căreia trebuie să se elaboreze un uh, plan de acțiune pe drepturile omului. Așteptăm uh, ca raportorul să ne distribuie cât mai repede un text preliminar uh, și să ni se acorde un termen rezonabil pentru depunerea amendamentelor. Am vrea totodată ca acest plan de acțiune să fie prezentat și să, fie, să înceapă să fie pus în aplicare înainte de intrarea în vigoare a acordului de liber schimb și un alt lucru menționat, cel mai important din punctul meu de vedere, ca acest plan să includă, includă dispoziții uh, obligatorii care să poate fi evaluate în mod obiectiv. Iată pe scurt care este poziția noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Să vedem ce are de spus comisia. Domnul Fantini. Mulțumesc mult, domnule președinte. Dați-mi voie să uh, fac comentarii cu referire la câteva dintre observațiile formulate. Mai întâi, Comisia este de acord cu evaluarea raportorului și a uh, celorlalți um, deputați vis-a-vis -vis de progresul înregistrat de guvernul colombian în lupta dificilă pentru drepturile omului în țara lor. Uh, nu pretindem, desigur, că situația drepturilor omului în Columbia este una foarte bună. Nu a fost bună de ani uh, mulți. Sunt multe motive pentru acest lucru, dar, oricum, Înțelegem că guvernul este dedicat îmbunătățirii situației și că um, colaborează cu comunitatea internațională și cu noi pentru a ameliora lucrurile. Astfel, uh, vedem și vedem că în acest context, după cum a spus și raportorul, acest acord oferă guvernului columbian și nouă un instrument suplimentar pentru a înregistra progrese în lupta uh, pentru protecția drepturilor omului și a drepturilor sindicatelor mai ales. Cred că aceasta este perspectiva în care trebuie să privim acest acord. Acestea fiind spuse, voi intra puțin în detalii cu privire la diversele aspecte. Mai întâi, uh, clauza din drepturile omului și posibilitatea noastră de a suspenda acordul dacă uh, considerăm că drepturile omului sunt uh, încălcate. Sigur, această clauză este redactată într-o manieră foarte laxă, care lasă mult loc de interpretare și nu există un sistem specific de monitorizare pe acest dosar. Dar cred că aceasta este linia uh, Uniunii Europene în toate acordurile de acest gen. Uh, Uniunea Europeană nu vrea să se limiteze, incluzând în uh, acord mecanisme care limitează posibilitatea de a aprecia și de a în, um, decide ce reprezintă o încălcare a drepturilor omului. Din contră, cred că Uniunea vrea să-și păstreze dreptul să acționeze ori de câte ori consideră că există o asemenea încălcare, fără să fie obligată, constrânsă sau limitată de un anumit mecanism din uh, acord pentru acest uh, subiect care este foarte delicat din punct de vedere politic. În al doilea rând, Trecând la capitolul uh, privind dezvoltarea durabilă acum. S-a exprimat temeri că uh, dispozițiile acestui uh, capitol nu sunt obligatorii. Nu, angajamentele din acest uh, capitol sunt uh, tot, în totalitate obligatorii pentru Columbia și Peru și, prin el, ambele se angajează să pună în aplicare orice este scris în acest capitol. Să aplice funde, f, uh, f, um, convențiile fundamentale pentru drepturile lucrătorilor, acordurile de mediu, și propria legislație. Președintele intervine. Îmi permiteți o întrebare? Sunt obligatorii, dar sunt, pot fi și puse în aplicare, în vigoare? Da, nu există un uh, mecanism de soluționare uh, a disputelor, dar există un mecanism special de arbitraj pentru acest capitol. Și motivul pentru acest uh, mecanism specific este că noi considerăm că acest mecanism specific este mai eficient uh, în monitorizarea efectivă și punerea în aplicare a acestor dispoziții în mod special. De ce? Pentru că atunci când vorbim de probleme comerciale, în mod normal ce ne interesează pe noi este impactul asupra mediului comercial și un mecanism de uh, soluționare a disputelor pentru toate dispozițiile comerciale trebuie să dovedească că există un impact negativ asupra comerțului înainte de a putea acționa. În acest domeniu ar fi foarte dificil să putem dovedi că o încălcare a unora dintre angajamentele asumate vis-a-vis -vis de aspectele de mediu sau juridice au un impact clar asupra comerțului. Prin urmare, capacitatea noastră de a acționa ar fi redusă. Acesta este primul motiv. Al doilea motiv este că, pentru genul acesta de angajamente, ni se pare mai util ca înainte de a începe să sancționăm uh, lucru foarte dificil de realizat pentru că ar fi dificil să dovedim impactul real și atunci este mult mai util să avem un mecanism care să permită monitorizare, rapoarte publice din partea unui uh, prezidiu independent de uh, arbitri, raport care trebuie publicat, raport la care trebuie să trebuie ca guvernul uh, să dea un răspuns și să explice cum va trata problema și care sunt pașii pe care îi va întreprinde pentru a pune în aplicare dispozițiile acordului. Și toate acestea sunt obligatorii. Noi considerăm că în cazul de față este mult mai eficient să folosim acest sistem decât și nu celălalt mecanism pe care îl aplicăm în chestiuni comerciale. Deci, ca să rezum, este obligatoriu din punct de vedere juridic și există un mecanism clar de punere în aplicare pentru acest uh, capitol și considerăm că acest mecanism de punere în aplicare este adaptat la natura uh, specială a dispozițiilor din acest capitol. Cred că astfel am uh, acoperit majoritatea întrebărilor uh, adresate Comisiei, sigur doar cu referire la întrebarea orală uh, și vom aștepta și alte intervenții la care vom răspunde în timp util. Președintele, mulțumesc că și Lucian Drichene dorește să ia cuvântul, ai cuvântul. Doamna Andrichiene, mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc ambilor raportori, Mario David și domnul Lange, și aș vrea să spun totodată că susțin și întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei cu privire la acordul comercial cu Columbia și uh, Peru. Am acum câteva observații vis-a-vis -vis de clauza privind drepturile omului, ce face parte din acord. Eu am, m-am ocupat de problemele drepturilor omului în țările din America Latină și mai ales în Columbia din 2005 încoace. Numeroase cazuri de încălcări ale drepturilor omului au fost raportate în această zonă. Problema acordului de schimb a fost discutată de curând în subcomisia pentru drepturile omului și raportorul Mario David a fost prezent și acolo. Comisia a abordat importanța acest, introducerea acestei clauze în acord. Eu am subliniat faptul că Uniunea Europeană trebuie să fie foarte clară în definirea clauzei drepturilor omului, care trebuie să fie exhaustivă și să includă un mecanism de uh, sancționare în cazul în care dialogul politic cu Uniunea Europeană nu este unul pozitiv. Prin urmare, salut introducerea articolului 1 din acord, care stipulează că respectarea principiilor democratice a statului de drept și a drepturilor omului uh, stabilite în Declarația uh, Drepturilor Omului constituie un element esențial al acordului. Aceasta înseamnă că dacă guvernul uh, încalcă acest element uh, esențial, cealaltă parte va putea imediat, în mod unilateral și fără consultare um, prealabilă, să suspende beneficiile uh, acordului. Dați-mi voie să subliniez că un articol din acord nu este suficient, după cum a spus și colegii mei. Dialogul politic în ceea ce privește drepturile omului, principiile democratice și statul de drept trebuie să fie sistematizat și intensificat. Eu cred, uh, prin urmare, eu zic că Uniunea Europeană trebuie să uh, susțină un dialog constant cu aceste țări în ceea ce privește situația drepturilor omului și să îndemnăm partenerii latinoamericani să ia pași concre, să întreprindă pași concreți în ceea ce privește violarea drepturilor omului. Și asta nu doar înainte de semnarea acordului, ci și pentru punerea lui în aplicare lucru care va aduce beneficii economiilor ambelor țări. Deci, uh, da, eu susțin acest acord, dar totodată aștept răspunsul Comisiei la întrebarea cu solicitare de răspuns oral. Și uh, am și câteva observații puține cu privire la propunerea de regulament. Președintele intervine, nu am ajuns acolo. O să vorbim despre asta imediat după aceea. Bine, atunci vă mulțumesc. În regulă, spune președintele, astfel încheiem discuțiile cu privire la acordul uh, de schimb. Examinarea amendamentelor va avea loc în data de 29 mai. Este un vot da sau nu, după cum știți, procedura de aviz conform. Termenul pentru uh, uh, adoptare în comisie este iulie și apoi septembrie în plenară. Mulțumesc! Să trecem acum la punctul 8, ne întoarcem la regulament, clauza de, aplicarea clauzei de salvgardare. Raportorul este Bernd Lange. Intervenție din sală. Domnul David este un personaj încântător pe care toată lumea îl place, inclusiv eu, sau mai ales eu. Dar vreau să vă spun ceva. Dacă el este raportor, poate ar fi bine ca el să participe și la discuțiile de după aceea, mai ales că nu au fost foarte lungi. Președintele, uh, de fapt, a fost aici înainte să sosiți dumneavoastră. Da, dar nu a fost aici la discuții. Sigur că a fost aici, l-am auzit vorbind, dar după aceea a plecat. E un tip nemaipomenit, dar uh, ar trebui să fie aici. Mulțumesc, spune președintele. Trecem acum la punctul 8, aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare, raportor Bern Lange, uh, fond INTA și Bern Lange are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. După ce am discutat deja despre proiectul nostru de raport odată, acum avem 14 amendamente suplimentare care corespund propunerilor făcute și de mine. Vă amintesc că e vorba de patru puncte în principal în legătură cu clauza de salvgardare, regulamentul de salvgardare și mecanismul de stabilizare. Primul punct este cel legat de raportare de către comisie și de colectarea datelor importante pentru ca noi, ca Parlament, să putem uh, examina în ce măsură mecanismele de salvgardare și de stabilizare trebuie să fie aplicate. A doua problemă se referă la problema care criterii trebuie să fie aplicate pentru evaluare și în cazul unei examinări pentru ca să constatăm dacă au apărut probleme. Al treilea punct se referă la felul în care Parlamentul European trebuie să fie implicat și al patrulea punct se referă la mecanismul de stabilizare în cazul bananelor. Dragi colegi, amendamentele merg toate în aceeași direcție în care am putut și eu să fac câteva propuneri și multe dintre amendamente sunt ce unul cu altul. de exemplu amendamentul 32 este o completare, etc. Eu cred că aproape toate amendamentele vor putea fi integrate în raport. Iată deci cele patru puncte au fost bine alese și se bucură de acordul colegilor. O mică chichiță trebuie însă să fie poate rediscutată. Există propunere de a extinde baza juridică, nu numai 207 comercial, ci și 200 90 49 uh, cu privire la regiunile îndepărtate. Aceasta însă nu este încă foarte clar pentru mine cum trebuie făcut. Voi uh, încerca să mă informez pentru a vedea în ce măsură interesele producătorilor de banane în regiunile îndepărtate ale Uniunii Europene pot fi considerate prin această bază juridică. Vă mulțumesc foarte mult pentru amendamentele pe care le-ați înaintat. După cum spuneam, eu cred că toate pot fi integrate în raport, iar la baza juridică poate ar trebui să ne mai gândim mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc, într-adevăr, suntem aici pentru a discuta amendamentele. Josef Andres, ai cuvântul. Gracias, presidente. No había escuchado Mulțumesc, domnule președinte. Mi-am auzit numele. Aș dori să ridic o chestiune care se aseamănă celor discutate cu privire la banane. Este vorba despre mecanismul de stabilizare. Uh, Aș dori să-i mulțumesc domnului Langen pentru că a spus faptul că amendamentele înaintate sunt consecvente și că trebuie să ținem cont de regiunile ultraperiferice. Aș dori să adresez o întrebare comisiei și anume, care este diferența între acest mecanism de stabilizare în context și în contextul uh, clauzei de salvgardare. Bineînțeles, nu putem avea cote, contingente, am discutat despre acest lucru, dar am discutat și despre o creștere a volumului care ar uh, uh declanșa, care ar duce cu sine o uh, un prejudiciu ceea ce ar declanșa această clauză. Deci trebuie să facem uh, o distinție între acest aspect și aspectele comerciale, fiindcă ar putea să existe un impact negativ asupra comerțului, ceea ce nu poate fi evaluat cum trebuie, fiindcă ne lipsesc informațiile privind cantitățile și cotele. Trebuie să clarificăm un lucru. Cum putem face acest lucru? Comisia ar trebui să ne furnizeze informații, ar trebui să știe în momentul în care există un impact negativ în contextul acestor uh, rapoarte de evaluare a impactului. Noi ne așteptăm la măsuri care uh, ar putea să ducă la uh, uh, discuții. Bun, dar în termeni generali sunt de acord cu această chestiune. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului raportor, domnul Langen. Aș dori să salut propunerea privind clauza de salvgardare și mecanismul de stabilizare pentru banane în contextul acordului uh, de liber schimb între Uniunea Europeană în, uh, cu Columbia și Peru. Se poate suspenda acest mecanism în momentul în care se ajunge la un anumit volum. În martie 2011, Așa cum uh, se subliniază și în raportul pe acest subiect, am subliniat că ne îndreptăm către o mai mare liberalizare în comerțul mondial cu privire la banane. Ar trebui totuși să ne asigurăm că nu distrugem industrii și sectoare care au jucat la nivel tradițional roluri importante economic și social în regiuni cum ar fi insulele Canare, Guadalupe, Martinica, Madeira și așa mai departe. Aceste regiuni sunt vulnerabile, dat fiindcă posibilitatea lor de, diversific, de diversificare este limitată. Mecanismul de stabilizare și clauza de salvgardare propuse nu par destul de ambițioase. Vă propun, vă spun că acest mecanism de stabilizare nu va fi automat. Comisia va hotărâ dacă să-l folosească sau nu ceea ce ar putea să ducă la situații unde, se dep- unde depășirea pragului nu este suficientă pentru lansarea mecanismului de salvgardare. Aș dori să sprijin propunerea făcută la Comisia Agri de a sugera Comisiei că e nevoie de un sistem de monitorizare a comerțului mai mult decât mecanismele existente și să vedem ce uh, sprijin putem să oferim producătorilor naționali pentru a ne asigura că, în paralel cu liberalizarea care are loc, uh, se poate garanta competitivitatea producătorilor locali. Eu sprijin poziția raportorului la, de la INTA, iar, um, dar um, propunerile, cu, dar um, mecanisme de monitorizare nu sunt destul de puternice, trebuie îmbunătățite. Din partea Comisiei, domnul, domnul Clark? Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește mecanismul de, stabiliz- de stabilizare și clauza de salvgardare, dați-mi voie să vă spun, în primul rând, și aici mă alătur celor spuse de domnul Langen, noi am dori să ridicăm câteva chestiuni în ceea ce privește amendamentele în acest context. Ele se aseamănă cu ce am spus mai devreme în legătură cu America Centrală Există unele amendamente al căror scop este în mod limpede este în mod limpede mai greu de atins, trebuie să depunem eforturi în acest sens. În al doilea rând, se, uh, comisia și mediul de afaceri sunt supuse unei poveri suplimentare și aici aș dori să dezăbovesc mai mult asupra acestei chestiuni, dacă îmi permiteți. Doamna Jose Andreea a spus că nu știe cum va impune Comisia aceste măsuri, fiindcă dacă nu există informații, atunci, într-adevăr, ne confruntăm cu o problemă. Uitați cum stau lucrurile. Nu vorbesc aici despre mecanismul de stabilizare, vorbesc despre mecanismul de salvgardare general. La acest mecanism de salvgardare general există posibilitatea declanșării unei anchete iar ca urmare a acesteia se vor impune sau nu măsuri în funcție de circumstanțe. Mecanismul pentru a putea strânge informațiile, pentru a decide, pentru a se putea decide dacă ă, trebuie activat ă, mecanismul de salvgardare, propune o anchetă. Acolo se stabilește contact cu părțile și se strâng informațiile. Acesta este sistemul prevăzut și funcționează fiindcă este structurat pe modelul mecanismelor de protecție comercială care sunt uh, și este folosit în mod regulat, funcționând foarte bine. Poate așa o să răspund îngrijorărilor adresate în această comisie în ceea ce privește cerințele de informare, uh, ceea ce se găsește în unele amendamente. E vorba despre informațiile care trebuie strânse pentru a se hotărâ declanșarea unor măsuri. Acest lucru se face în cadrul anchetei. Iar acum aș dori să dau cuvântul colegului meu, domnul Clark. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Comisia nădăjduiește că Parlamentul European va evita să înainteze amendamente la acest regulament care să intre în conflict cu conținutul acordului de liber schimb, fiindcă atunci riscăm ca partenerii noștri să respingă acordul de liber schimb. Așa cum au stat lucrurile și pentru regulamentul cu privire la America Centrală, unele amendamente înaintate ar uh, contrazice prevederile acordului de liber schimb, mai ales pe trei domenii. În primul rând, este vorba despre propunerea ca mecanismul de stabilizare pentru banane să fie prelungit după 2020. Acest lucru nu este prevăzut în acordul de liber schimb și cred că Peru și Columbia nu ar fi de, de acord cu acest lucru. Nici măcar nu este nevoie de așa ceva, dat fiind că uh, și atunci când va expira mecanismul în 2020, se vor putea declanșa mecanismele mai ample de salvgardare la care a făcut legătura colegul meu. Amendamentele 30 și 39, deci pun probleme aici. Un al doilea domeniu în care avem unele probleme se referă la propunerile, de, a, de propunere din amendamente care se referă la faptul că mecanismul de stabilizare se va aplica automat în momentul în care sunt atinse volumele de declanșare. Mă refer la amendamentele 36 și 37. Și așa cum am spus, ca și pentru America Centrală, acest lucru duce la probleme grave. În primul rând, dat fiind că Ehm, clauza de salvgard, mecanismul de salvgardare automat nu face parte din acordul la care am ajuns cu partenerii noștri și cred că nu le va fi ușor să accepte așa ceva. Am negociat, am ajuns la un acord cu privire la un mecanism care ar putea să fie invocat, aplicat, dar nu va fi o uh, ghilotină automată. Apoi, dimensiunea OMC. Avem angajamente la OMC de a nu reintroduce cotele, contingentele cu privire la banane. Există o obligație juridică, dar iar pentru a transforma acest mecanism într-unul automat, automat, trebuie să se ajungă la un anumit volum, deci să se spurească tarife, ceea ce înseamnă că introducem cotele pe banane pe ușa din spate, ce o chestiune greu de apărat la OMC. Și în al treilea domeniu unde sunt probleme, unde amendamentele se opun acordului de liber schimb, este vorba de amendamentul 24, domnule președinte, care schimbă volum, uh, volumul limită uh, care ar declanșa mecanismul de salvgardare. Pentru Peru, de pildă, în 2016, clauza, mecanismul de salvgardare, s-ar, ar fi declanșată odată ce s-ar ajunge la volumul de importuri de banane de 80.000 de tone. Iar, inițial, acordul de liber schimb prevedea uh, o cantitate de 90.000 de tone. Deci, astfel se reduce uh, volumul de importuri la care s-ar declanșa mecanismul, ceea ce nu este prevăzut în acord și nu reprezintă rezultatul negocierilor noastre cu partenerii. Iată de ce am dorit să rugăm, să descurajăm Parlamentul să o apuce pe această cale care ar duce la introducerea pe ușa din spate a unor elemente ce ar modifica acordul de liber schimb. Înțelegem, bineînțeles, că sectorul banalelor este unul sensibil, delicat și dat fiind că ne dăm seama de de acest lucru, tocmai pentru acest lucru, că, tocmai pentru că ne dăm seama de acest lucru, mai ales pentru regiunile ultraperiferice, nu am liberalizat sectorul uh, bananelor în acordul de liber schimb, avem tarife, avem mecanisme de stabilizare anume pentru banane care poate fi folosit foarte, foarte rapid, fără toate, toată procedura care însoțește de obicei um, anchetele legate la, de mecanismul de salvgardare. Avem prevederi clare pentru regiunile ultraperiferice, de pildă o clauză de salvgardare mai puțin strictă pentru aceste regiuni. Cum am spus, uh, Uh, această clauză se poate aplica, salvgardarea se poate aplica oricând înainte și după 2020 și nu în ultimul rând vă atrag atenția asupra faptului că în momentul în care am um, format piața unică uh, comună pentru banane, Uniunea Europeană a oferit asistență financiară sectorului bananelor în regiunile ultraperiferice, tocmai pentru că se dorea să se preîntâmpine provocările um, aduse cu sine de um, acordurile comerciale din acest sector, cum ar fi acesta. Mulțumesc! Mulțumesc în încheiere acum. Dau cuvântul raportorului. Ce părere aveți despre observațiile comisiei care spune că unele amendamente nu respectă tratatul sau obligațiile noastre la OMC? Da. da, domnule președinte. În legătură cu amendamentul 24, da, bineînțeles că cifrele pe care le regăsim acolo nu corespund cu cifrele din acord. Deci trebuie să ne uităm care este contextul pentru acest amendament 24. Contextul este că acordul, așa cum am constatat și înainte, încă nu există oficial. Și de aceea se vehiculează un acord care poate va fi semnat în 2012, poate în 2013 și se discută volumul de acum câțiva ani. Deci nu se poate acest lucru. Trebuie ca volumul să se stabilească odată când, cu intrarea în vigoare a acordului. Este deci logic ca sumele uh, să fie apoi corectate în funcție de când ratificăm acest acord, pentru că altfel putem, bineînțeles, să ne bazăm pe date din trecut, dar nimeni nu poate să se oblige juridic față de niște obiective care nu corespund realității. Deci noi vrem, odată cu intrarea în vigoare a acordului, să avem și cifrele clare, cotele clare, pentru că atunci intră în vigoare acordul, e logic. Și, domnule președinte, al doilea punct, foarte multe amendamente pe care le-am înaintat uh, ni se întorc înapoi spunând că nu corespund acordului de liber schimb din partea Comisiei, ni se spune aceasta. Eu zic că trebuie să ne uităm mai ales la amendamentul 21, de exemplu, în care, în acord, nu este prevăzut deloc mecanismul clar. Și de aceea avem și o marjă de manevră mai mare aici, în care putem decide cum putem să ne îndeplinim obligațiile noastre față de producătorii din Europa și cum putem să îi ajutăm să aibă o trecere lină către un comerț mai liber și să-i acompaniem în acest transfer. Deci, în acord, domnule președinte, mecanismul nu este prevăzut, să fie clar. Eu insist că avem momentan marjă de manevră pentru ca acest mecanism să mai fie încă elaborat. În acest sens, vom analiza toate uh, amendamentele din punct de vedere legal, așa cum nu se întâmplă niciodată, de fapt, dar marja de manevră pe care o avem, o să știți că o să o folosim, pot să vă asigur. Mulțumesc! Thank you, calendar. For... Mulțumesc uh, calendarul pentru adoptarea proiectului de raport și amendamentele pe 29-30 mai. Trecem acum mai departe la punctul 10, Este vorba de un dosar uh, legislativ, modificarea regulamentului de instituirea unui regim comercial pentru uh, controlul uh, produselor cu dublă utilizare. Christopher Fielner este raportor. Vă reamintesc că acest regulament a fost actualizat de curând cu privire la lista produselor cu dublă utilizare, dar această listă este schimbată în continuu. Iată de ce Comisia ne-a cerut nouă legiuitorilor să fim împuterniciți prin actele, a cerut ca noi să fim împuterniciți prin acte delegate să schimbăm această listă. Domnule raportor, aveți cuvântul. Domnule președinte, dumneavoastră ați explicat totul, de fapt. Acum uh, avem uh, o actualizare tehnică a acestui regulament, care nu ar trebui să pună prea multe probleme, dar este foarte importantă cu toate acestea. Este vorba de o actualizare la realitatea de după tratatul de la Lisabona, fiindcă această legislație nu era adecvată înainte de propunerea acestor schimbări. Nu era potrivită, dar fiind că acum Parlamentul este colegiuitor. Se ref... Este vorba aici de două lucruri. În primul rând, de actualizarea listei de produse care ar trebui să fie considerate produse cu dublă utilizare. Și, în al doilea rând, uh, cum se pot scoate țările de pe această listă verde care ar trebui să beneficieze de o procedură simplificată pentru exportul acestor produse cu dublă utilizare. Pentru actualizare și pentru modificare, Parlamentul și-a dat seama, pe măsură ce se ocupa de acest subiect, de această actualizare, noi am cerut uh, acest lucru de ace- din acest motiv, sper că nu va fi foarte controversat, mai ales că se face acest lucru prin acte delegate, forma preferată de comitologie, ceea, ce ne dă posibil, posibilitatea să uh, monitorizăm procesul sau să retragem delegația dacă comisia nu face lucrurile cum trebuie. Aș dori acum să intru în câteva amănunte. Eu sprijin această propunere, fiindcă cred că nu se poate ca noi, legiuitori, să citim 200 de pagini de specificații tehnice. Nu, acesta este rolul nostru. Trebuie rezolvată problema. În momentul în care există probleme undeva într-o țară, înseamnă că uh, problema nu ar trebui să beneficieze de o procedură simplă pentru importul de produse cu dublă utilizare, ar trebui să existe o procedură rapidă de eliminare a țărilor de pe listă pentru a putea reacționa rapid. Eu cred că această propunere garantează ambele scenarii. Singurul amendament, singurul amendament, singurul amendament, singurul amendamente pe care le-am înainte până acum se referă la uh, armonizarea procedurii de comitologie cu propunerile noastre, cu um, acordul la care am ajuns noi în ceea ce privește uh, directiva Omnibus, uh, în ceea ce privește calendarul și așa mai departe. Acestea fiind spuse, vreau să mulțumesc comisie pentru o treabă excelentă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Raportorii din umbră? Dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Zaradiu? Dumneavoastră sunteți raportor din umbră? Sunteți întru totul de acord cu domnul raportor? Și eu la fel. Domnule președinte, nu încurajați. Haideți dacă putem să rămânem la, ce la ce s-a spus. Domnul președinte, cred că vă bucurați de consens de plin în comisie, în frunte cu mine. Ce are de spus comisia? Piotr Ritskovski. Domnul Riskovski. Mulțumesc, domnule președinte. I think the presentation made by the rapporteur was... Cred că prezentarea raportorului era foarte bună și uh, a spus tot ce aș fi spus eu în prezentarea acestui dosar. Ar mai fi un lucru, și anume că mm, cred că este un prilej rar uh, unde schimbările propuse de comisie sunt cerute atât de statele membre cât și de exportatori. Toată lumea își dă seama că uh, Procedura de actualizare a controlului trebuie să se facă rapid, pe de o parte pentru a ne asigura că exportatorii rămân, com, rămân competitivi față de concurenților din țări terțe și pentru a ne asigura că se asigură și pentru a, se, pentru a asigura siguranța Uniunii Europene. Vă mulțumesc, domnul președinte. Și legiuitorii vor fi uh, foarte mulțumiți să uh, fie, deba- să fie dezbărați această responsabilitate. Domnule raportor, vă dau cuvântul. Da, într-adevăr. Deci am încheiat dezbaterea. Thank you. Vă mulțumesc foarte mult. Calendarul acum. Dis- discutarea proiectului de raport la următoarea noastră reuniune pe data de 29-30 mai. Vom adopta raportul în luna iunie la comisie. Punctul 11 de pe ordinea de zi. Întreprinderile mici și mijlocii. și comerțul, suntem o comisie pentru comerț. Este vorba de un aviz uh, pentru ITRE, care este comisia competentă pe fond, iar raportul, raportorul nostru este Iuliu Winkler, de la PPE, căruia îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte dragi colegi, stimați oaspeți, a fost limpede de la primul schimb de păreri că comisia noastră, INTA, salută această comunicare, salutăm în egală măsură și accentul pus pe dimensiunea externă a IMM-urilor, uh, e vorba de aspectul comercial și extern, uh, vreau să vorbesc despre fondul uh, meritele acestei comunicări și, bineînțeles, aspectele pozitive, aș dori să mă refer la patru aspecte. În primul rând, este vorba despre faptul că e foarte important că se ține cont de caracterul specific al IMM-urilor în aceste comunicare, dimensiune, activitate sau origine. Bineînțeles, nenumerate rânduri am luat cuvântul în comisie pentru a vă spune că una e să avem un IMM într-un stat membru vechi cu o economie foarte bună, pe, uh, solidă, sau într-un stat membru nou care se um, străduiește încă să aibă acces pe piața internă, ca să nu mai vorbim de dimensiunea externă. Iar mai apoi uh, companiile mici, micro-întreprinderile sunt foarte întreprinde, sunt foarte diferite, bineînțeles, și ambițiile lor internaționale, externe, trebuie să fie ajutate cu alte instrumente. Un alt aspect, dacă îmi permiteți, în comunicare se face o evaluare critică a programelor actuale. Se recunoaște faptul că principiile subsidiarității și eficienței sunt uh, foarte importante. S-a făcut foarte mult la nivel european, la nivel național și sunt de părere că sinergiile între mecanism, existența unor sinergii între mecanismele existente ar fi mult mai folositoare decât crearea unor mecanisme noi. Haideți să folosim ce avem mai bine, mai eficient. Uh, în al treilea rând, este vorba despre cooperarea între actorii de pe piețe terțe și piețele prioritare. Sunt de părere că ar fi foarte bine să se facă pași în acest sens. Trebuie să fim realiști, bineînțeles, dacă ne dăm seama că acest model al centrelor IMM-uri este foarte criticat, poate că ar trebui să ne gândim mai mult uh, la uh, criticile care ne sunt făcute, fiindcă dacă suntem criticați, înseamnă că trebuie să schimbăm ceva, înseamnă că trebuie să îmbunătățim ceva. Și în cele din urmă, Este vorba despre politicile externe ale Uniunii Europene care țintesc IMM-urile. Ar fi uh, o idee bună să ne îndreptăm în această direcție. Bineînțeles, la ora actuală există unele aspecte unde nu suntem pe aceeași lungime de undă cu Comisia, 100%, și aș dori să vă prezint cinci astfel de idei. Este vorba despre aspecte unde comunicarea ar trebui să fie mai îndrăzneață. În primul rând este vorba despre faptul, iar aici uh, vreau să vă spun că am repetat această idee de multe ori, încă de când uh, a fost uh, publicat Small Business Act. Este vorba despre faptul că dacă a există o, ar exista o cartografiere a mecanismelor existente și dacă aceasta ne va prezenta, își va prezenta rezultatele, cred atunci că ar fi necesare niște propuneri legislative care să prezinte angajamente obligatorii din partea statelor membre ar fi foarte necesar pentru armonizarea politicilor uh, IMM-urilor. Bineînțeles, îmi dau seama care sunt motivele uh, comisiei, uh, bineînțeles, îmi dau seama că este greu să se armonizeze interesele statelor membre, dar cel puțin ar trebui să existe angajamentul politic, să spunem că aceasta este calea de urmat. Dacă statele membre se arată reticente, cel puțin comisia noastră arată foarte clar care este calea de urmat avem guvernanță economică, ne dorim o economă puternică, o Europa puternică, ne dorim coeziune economică mai sporită, atunci haideți să ne spunem părerea. Programele proactive din partea autorităților publice. Bineînțeles, trebuie să vedem ce se va întâmpla, dar în egală măsură, și aici trebuie să fim foarte prudenți, să, să vedem ce facem sprijinim uh, IMM-urile care sunt deja prezente pe piesele internaționale, atunci ce facem? Uităm miile de IMM-uri care uh, trebuie să fie informate, trebuie să li se spună că pot să activeze la nivel internațional. Deci trebuie să existe un echilibru foarte atent între aceste două. Soluțiile la nivel european în ceea ce privește capitalul de lucru, nu mai explic aici, fiindcă este o dezbatere nesfârșită, capitalul rulant uh, pentru IMM-urile europene este foarte, o chestiune foarte importantă. Bineînțeles, putem uh, avea modelul european sau alte modele, dar haideți să uh, facem ceva la nivelul Uniunii Europene. În al treilea rând, este vorba de agenda comercială pentru IMM-uri. Cred că ar trebui să facem mai mult în ceea ce privește eh, drepturile de proprietate intelectuală și achizițiile publice pentru IMM-uri. Nu intru aici în amănunt, în amănunte pentru că nu am mult timp la dispoziție, dar un ultim aspect, dacă îmi permiteți, lista piețelor prioritare pentru Uniunea Europeană, pentru sprijinul Uniunii Europene, ar trebui să fie concepută într-un mod mai rațional, percepută într-un mod mai rațional. Avem țări din Balcanii de vest, în parteneriatul estic și cred că ar trebui să nu ne gândim numai la China, India și la uh, țări de peste ocean, ci să ne uităm și la vecinii noștri de aproape, acolo unde există uh, interese economice, politice și, politice și geostrategice la nivel european. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și sunt sigur că vom avea un dialog foarte productiv. Bineînțeles, sunt deschis observațiilor, remarcelor și cred că până la urmă vom putea îmbunătăți această comunicare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, într-adevăr, suntem de acord că contribuția noastră la Comisia ITRE acest dosar va reprezenta un comentariu la comunicarea Comisiei Europene uh, Small Business Big World în ceea ce privește caracterul internațional, activarea la nivel național al IMM-urilor. Așa cum ne-a spus domnul raportor. Haideți să vedem acum ce au de spus uh, raportorii din umbră, domnul Susta de la SCD. Eh, Mult brevemente, dico că... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt vreau să vă spun că Indiciile pe care, sau inițiativele pe care le-a dat uh, raportorul sunt foarte bune. Știm că este extrem de important pentru competitivitatea europeană acest sector și, deci, uh, acesta este un text pe care avem o abordare foarte constructivă. Eu apreciez mai ales alineatele 5, uh, care se referă la necesitatea din partea statelor membre de a respecta toate prevederile dar și aliniatul 7 uh, cu privire la imboldurile date pentru uh, IMM-uri în domenii strategice, mai ales în domeniul comercial, în economia nefinanciară, care este extrem de importantă acum, dar și uh, punctele 10, de exemplu, cu privire la susținerile și instrumentele de sprijin și structurile de sprijin și aliniatul 14, necesitatea de a stabili care sunt regiunile și piețele care sunt prioritare pentru IMM-uri, având în vedere țările care au, de exemplu, acorduri cu alte um, cu, alți, cu parteneri terți. Trebuie să susținem acest sector cu măsuri concrete, iar revizuirea Small Business Act-ului este cu siguranță una din căile pe care trebuie să o luăm, dar dincolo de aceasta trebuie să susținem IMM-urile și pe piețele mondiale și în legătură cu problemele pe care le întâlnesc acestea, cum ar fi, de exemplu, dreptul proprietății intelectuale sau procedurile juridice cu privire la achizițiile publice. Eu cred că obiectivul a fost bine stabilit, bine expus în raport și poate că vom avea câteva completări de făcut, dacă permiteți, în următoarele luni și săptămâni. Mulțumesc, William Dartmouth de la Indie. Yes, I'm, I'm, I'm normally seventh on. Uh, this is a very important subject, so. Uh... Este un uh, subiect delicat și economic, de aceea ar fi fost foarte bine dacă distinși noștri colegi ar fi avut și ei ceva de zis vis-a-vis -vis de acest subiect. O să, spun, o să vă spun trei lucruri foarte simple. Toată lumea, mai mult sau mai puțin, este pentru întreprinderile mici și mijlocii, este în favoarea lor. Și toată lumea, sau aproape toată lumea, este pentru ca statele membre și societățile din statele membre ale Uniunii Europene să exporte bunuri. Și de aceea toată lumea este pentru ca IMM-urile să exporte în state din afara Uniunii Europene dar trebuie să uh, exprim o îngrijorare și anume că dincolo uh, de această uh, mantie uh, cu privire la care toată lumea este de acord, avem niște noi structuri create, structuri foarte costisitoare care uh, creează și mai multe uh, probleme. Nu știu dacă știți că membrii Serviciului European de Acțiune Externă au 17 uh, săptămâni de concediu plătit pe an. Și acesta este un cal troian pentru extinderea integrării europene lucru care nu este în interesul statelor națiune ale Europei și uh, al cetățenilor europeni în momentul de față. Vreau să subliniez pe scurt două puncte vis-a-vis -vis de acest aspect. E acolo un punctul 5 care solicită Comisiei să elaboreze o propunere legislativă cu angajamente obligatorii prin care statele membre să simplifice toate procedurile naționale cu privire la politicile care susțin internaționalizarea IMM-urilor. Totul sună foarte bine pe hârtie, dar ce se va întâmpla în practică? Comisia va veni cu o propunere legislativă de 15 pagini care va crea o sarcină și mai mare asupra IMM-urilor în statele membre și totul în numele simplificării. Asta se va întâmpla de fapt. Și cealaltă chestiune, și înțeleg de ce raportorul uh, este îngrijorat în acest sens și respect îngrijorarea, însă conceptul existenței unei entități de, la nivel european care să depășească problemele deficiențelor capitalului de lucru în IMM-uri este, din perspectiva mea, absolut nefezabilă. Nu știu dacă a fost cineva de aici într-un casino în viața lui, dar dacă mergi într-un casino, o să vezi acolo că ei bani intră și iasă sub formă de câștiguri. Dar există o diferență. cei care participă, care joacă, plătesc mai mult decât câștigă. Și diferența este la nivelul crupierului. La fel e și în Uniunea Europeană. Dacă ar fi într-adevăr o entitate europeană care să ofere capital um, circulant pentru IMM-uri, ce s-ar întâmpla ar fi că statele, bani, ar, statele membre ar plăti sume mari de bani într-o perioadă în care contribuabilii nu sunt foarte entuziaști uh, în fața ideii de a da bani Uniunii Europene. Ar exista o birocrație foarte amplă și mult mai puțin bani s-ar duce către IMM-uri. Asta s-ar întâmpla și este uh, un motiv foarte bun să îmi prezint îngrijorările. Oricum vreau să văd care sunt răspunsurile uh, raportorului la temerile exprimate de mine. Președintele, mulțumesc. Într-adevăr, așa stau lucrurile și trebuie să vedem dacă intervenția Uniunii Europene în acest sens aduce o valoare adăugată. Uh, Josefa Andres de la SND are acum cuvântul. La ultima intervenție, că s a dat una visiune. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și deci eu aș vrea să iau cuvântul pe tema IMM-urilor, pentru că eu cred că acest raport are foarte, multe poten- are foarte mult potențial. E vorba de competitivitate, e vorba de oportunități pentru IMM-uri, IMM-uri din, uh, state, din uh, statele membre, dar și, în general, IMM-uri europene, pentru că ele creează locuri de muncă care în același timp oferă un potențial foarte important. De fapt, cele mai multe locuri de muncă ele le oferă și în, până acum, IMM-urile nu folosesc toate capacitățile și nu sunt exploatate la maxim. Trebuie să se garanteze o o coordonare mai bună între statele membre, dar și în interiorul statelor membre pentru ca să se poată obține acest potențial. Trebuie ca accesul pe piață să fie mai bun, cu mai multe rețele, cu o simplificare a procesului administrativ și cu un acces mai simplu la uh, finanțare. Dar și din partea Uniunii Europene și din partea statelor membre trebuie făcute eforturi pentru a obține aceste obiective. E vorba de un noi forme de a crea locuri de muncă în Uniunea Europeană. Aceasta înseamnă că și competitivitatea trebuie să fie principiul suprem. Asta este ceea ce spune și raportul. Este esențial pentru a stimula ocuparea, pentru a crea aceste șanse să ținem cont de acest aspect. Iar eu cred că raportul poate să mai fie mm, susținut și prin uh, amendamente și uh, acesta va îmbunătăți și uh, raportul ITRE. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Uh, very briefly, uh, I... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru descrierea foarte clară a situației, dar și pentru propunerile sale. Eu cred că, în general, acest aviz merge în direcția corectă și cred că suntem cu toții de acord că trebuie să îmbunătățim uh, rolul IMM-urilor în, pe piața europeană și accesul lor în general uh, și pe piața non-UE. În aliniatul 9 se face referire la micro-întreprinderi care câteodată sunt neglijate în toate aceste eforturi. Apreciez așadar faptul că raportorul a făcut referire la acesta. De asemenea, mai cred că există un punct important la aliniatul 12, care este mai important pentru cei care vor adera în ultimul val sau au aderat în ultimul val uh, la Uniunea Europeană. Statele membre mici, statele membre noi, de exemplu, ar putea să se afle într-o anumită de- situație de, de dezavantaj în anumite uh, con- de contexte și deci trebuie să ținem cont de acest lucru. Pe de altă parte, trebuie să admitem faptul că anumite aliniate ar putea crea anumite probleme, cel puțin pentru mine, și nu pot decât să urmez uh, linia unor uh, antevorbitori care se refereau la aliniatul 5 și aliniatul 11, care, după părerea mea, ar trebui să fie mai clar și știm că de multe ori intențiile bune nu sunt suficiente câteodată intențiile bune chiar pot fi folosite ca scop în sine, scop pentru a încerca să se creeze mai multe sarcini administrative sau mai multă birocratizare decât era cazul înainte. Deci eu zic că trebuie să fim foarte atenți să nu permitem situației să iasă de sub control și să meargă în această direcție. Dar eu sunt în regulă, sunt ok cu acest raport și vreau să-i mulțumesc raportorului și cred că dacă ceva ar putea fi o problemă de dezacord între noi, am putea discuta. Well, I close the list of requests. The fine... Închei acum lista vorbitorilor și ultimul vorbitor este domnul Ramsdorf din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru raportul său um, alarmant, pentru că 75% din locurile de muncă sunt oferite de IMM-uri. Dar uh, Există însă o parte foarte mică de care ei beneficiază în uh, cercetare și dezvoltare, numai 4%. Deci trebuie să îmbunătățim această situație a IMM-urilor pe piața europeană, mai ales în noile state membre care sunt subcapitalizate în acest uh, context. Nu am făcut nimic pentru ca IMM-urile să aibă o situație mai bună. De exemplu, când acum câțiva ani am adoptat în Parlamentul European un raport uh, pe microcredite, nimic nu s-a întâmplat pentru IMM-uri. În același timp, în Asia și în alte părți ale lumii avem 200 de milioane de oameni care, știți, este o mișcare, fac parte dintr-o mișcare a microcreditelor. Aceasta este o oportunitate pentru tineri, într-adevăr, dar în Uniunea Europeană se vorbește, se vorbește, dar nu se face mare lucru pe această temă. Deci, trebuie spus că situația acum este propice și competitorii noștri să știți că nu dorm în Statele Unite, de exemplu, se iau măsuri foarte eficiente de promovare a IMM-urilor. Există sistemul capitalului de risc. Acest sistem al capitalului de risc uh, are mai multe sarcini uh, care trebuie depășite, de exemplu, în Europa, pentru ca să poată fi accesat. Poate că reprezentanții IMM-urilor ne vor întreba pe noi deputați în Parlamentul European ca în Pilgrim's Progress de poetul John Bunyan, dacă vrem sau nu să-i ajutăm. Mulțumesc, voi da cuvântul acum uh, lui Yannick Jadot, pentru că până acum n-am avut pe nimeni de la Vers, deci în mod excepțional o să-i ascultăm și pe ei. Yannick Jadot. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, sunt foarte multe aspecte pozitive în acest raport în legătură cu dimensiunea internaționalizării IMM-urilor. Noi o să înaintăm și noi câteva amendamente în legătură cu felul în care ele pot fi uh, protejate în fața concurenței internaționale, care câteodată este deloială, neloială și uh, în fața căreia nu există prea multe arme pentru IMM-uri. Există măsuri antidumping pe piața publică, dar există un spațiu mare, o marjă mare de manevră pentru ca ele să aibă mai multe instrumente. Cred că adevărata piață pentru IMM-uri este piața europeană, deci miza este cum să îi apărăm în fața unei concurențe internaționale câteodată deloiale. Mulțumesc! Thank you very much. Um... Președintele, mulțumesc frumos. Trebuie să fim mai disciplinați cu uh, programul pentru că suntem deja în întârziere. Dați-mi voie să vă reamintesc că avem 32 de puncte pe ordinea de zi a reuniunii comisiei noastre. Să ascultăm pe, să ascultăm pe domnul Chiriații, reprezentantul comisiei. Da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului și celorlalți uh, deputați pentru observațiile lor foarte valide. Am examinat în detaliu proiectul de aviz și, după cum spuneți și dumneavoastră, cred că mergem în aceeași direcție în ceea ce privește principalele aspecte ale acestui, acestei comunicări. Comisia ține seama în punerea în aplicare a comunicării de sectoarele vizate și de zonele în care sunt uh, stabilite IMM-urile. Scopul nostru, după cum am spus în discuțiile anterioare, nu este de a crea un nou mecanism care să uh, creeze o duplicare a ceea ce există deja, ci doar să semnalizăm uh, serviciile de sprijin existente pentru IMM-uri și să ne asigurăm că tot ceea ce există este cunoscut de toate IMM-urile. Știm deja că în unele state membre există scheme de sprijin foarte avansate pentru IMM-uri, în altele nu există și trebuie să ne asigurăm că toată lumea cunoaște și beneficiază de sistemele fie din vecinătate, fie din uh, țările, um, fie uh, exportând în țările de pe alte continente. Vrem să ne asigurăm că nu vom privilegia doar măsurile care, se, care um, îndreaptă IMM-urile către țări precum China, India sau Brazilia, ci și uh, pe cele care îndreaptă IMM-urile către țări din vecinătatea noastră, cum ați spus, parteneriatul estic sau uh, zona Balcanilor. Am uh, luat de asemenea notă de anumite probleme care ar putea apărea dacă se elaborează o propunere legislativă cu privire la măsurile obligatorii pentru susținerea IMM-urilor. Știți foarte bine că și ați spus acest lucru că probabil uh, unele state membre se vor opune fiindcă vor considera că este o chestiune care ține de uh, responsabilitățile naționale, însă am luat notă și de mesajul politic pe care vrem să-l transmitem prin această propunere. Uh, în ceea ce privește ajutorul financiar pentru IMM-uri, în uh, programul pentru competitivitate și inovare 2007-2011, 170.000 de IMM-uri au profitat de uh, finanțare prin programul SIP, Știți foarte bine că acesta are mai puține fonduri decât fondurile structurale, de exemplu, și totodată inițiative similare sunt prevăzute și uh, programul propus pentru competitivitate și IMM-uri 2014-2020. Prin urmare, vă mulțumesc încă o dată pentru observații. Opiniile dumneavoastră sunt foarte uh, bune pentru punerea în aplicare a textului în sine. Președintele, domnule Winkler, uh, proiectul uh, de raport uh, întrunește un sprijin vast, dar au fost și ceva obiecții, așa că vă dau cuvântul ca să încheiați discuția. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor pentru o discuție foarte bine concentrată și în care s-au formulat idei foarte bune. Vă mulțumesc și pentru propuneri, și pentru sprijin, și pentru critică de asemenea. Sunt total de acord, de exemplu, ca să menționez doar câteva idei, că niciun model american nu poate fi importat folosind formula copy-paste în economia europeană. Deci, sigur, uh, modelele uh, americane, cum ar fi capital de risc și așa mai departe, ar trebui europenizate, dacă pot să spun așa. Sunt de acord și cu criticile uh, colegului nostru William Dartmouth, dar și cu comisia. Sigur că niciun mecanism nou și nu mă refer la mecanisme sau la instituții noi, ci la, o nou, ci la ne axa din nou sau a crea o nouă sinergie între mecanismele existente. Sigur, în ceea ce vorbe, uh, spunea uh, domnul Dartmouth despre caii troieni, dați-mi voie să mai transmit un mesaj politic Cred că sunt foarte multe persoane în acest Parlament care s-ar bucura să lucreze la crearea de cai troieni care să ajute guvernanța economică și să ajute la crearea unei Europe mai puternice și, stimate coleg, dăm voie să spun că sunt unul dintre aceștia și recunosc că eu aș vrea o Europa mai coerentă și mai coordonată în viitor. Și vis-a-vis -vis de a doua problemă cu cazinourile, e bine, da, dacă vă amintiți, eu cred că capitalismul cazinourilor ne-a adus în criză, unde ne aflăm astăzi. Nu no- pe noi ca Europa, ci pe noi ca economia globală. Și atunci, ca să formulez un răspuns european capitalismului uh, de tip uh, casino, dați voi să vă spun că eu cred cu tărie că IMM-urile locale care produc și uh, servicii și produse pot fi un răspuns european la capitalismul de tip casino american. Mulțumesc frumos! Președintele, mulțumesc. Termenul pentru depunerea amendamente, amendamentelor la acest uh, proiect de raport 10 mai, uh, ora 18, același termen pentru orice alte amendamente la raportul ITRE vis-a-vis -vis la celelalte comunicări cu privire la uh, consolidarea competitivității. Sigur, aceste amendamente trebuie adresate direct ITRE și nu INTA. Trecem la punctul 12, aspecte comerciale ale parteneriatului ESTIC. Un raport din uh, proprie inițiativă al comisiei noastre. Raportor Miloslav Ransdorf am discutat deja și am prezentat proiectul de raport, iar astăzi um, analiz, examinăm amendamentele. Au fost foarte multe amendamente. Dat fiind faptul că avem așadar 142 amendamente, raportorul mi-a spus că va propune amânarea votului până la următoarea reuniune INTA, adică la finalul lunii mai. Apoi, m-am uitat uh, scurt peste amendamente. Cred că unele dintre ele nu țin de competențele noastre, comerț și relații economice internaționale. Prin urmare, s-ar putea să le consider pe unele dintre ele inadmisibile, lucru pe care o să vi-l comunic cât mai repede cu putință. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Trecem de la banane și alte probleme legate de America Centrală și uh, America Latină la subiecte mai puțin savuroase, cum este vodka, vinul, uh, brandiul. Partenerii noștri din această zonă, parteneriatului estic, da, depinde de gust. Însă trebuie să vă spun că sunt recunoscător colegilor care au depus 142 de amendamente. Deci foarte multe amendamente pe acest subiect la uh, proiectul meu de raport și sper că acest lucru să demonstreze interesul uh, esențial al colegilor uh, din această instituție pentru problema uh, aspectelor comerciale ale parteneriatului estic. Este un subiect foarte important, fiindcă el demonstrează și faptul că interesul acoperă tot spectrul reprezentărilor uh, politice și geografice. Eu am identificat mai multe uh, domenii cărora se adresează aceste amendamente și sper să putem ajunge la o serie de compromisuri, iar în cooperare cu distinșii mei colegi să reușesc să uh, și formulez și să găsesc teritoriu propice pentru aceste compromisuri. Între timp, voi propune colegilor să ne întâlnim pentru a evalua posibilitatea amendamentelor de compromis și întreaga strategie pentru a ajunge cât mai repede cu putință la un rezultat pozitiv. Un uh, număr mare de amendamente aduce problema um, politică a drepturilor omului și a drepturilor muncii mai um, aproape în, uh, în raport, intră în detalii cu privire la aceste aspecte. Uh, Apoi, trebuie să vă spun că nu se poate lua seama de toate amendamentele, pentru că noi lucrăm în Comisia INTA și, de exemplu, drepturile omului, nu trebuie să reprezinte principala preocupare a comisiei noastre. Aceste aspecte sunt avute în vedere de alte comisii, cum ar fi Comisia AFET, și într-o uh, ședință, uh, domnul uh, președinte Moreira a subliniat faptul că acest raport se referă la aspectele comerciale ale parteneriatului estic și nu la aspectele de drepturile omului care sunt în dezvoltare sau nu în diversele state ale parteneriatului estic. Deci eu respect observația uh, domnului uh, președinte și voi continua să-mi concentrez activitățile și textul raportului pe relațiile comerciale cu partenerii noștri estici. Vă vom prezenta pe scurt aceste amendamente din perspectiva aspectelor pe care le acoperă. Mai întâi, un grup mare de amendamente depuse s-au referit la Ucraina. Ucraina este poate cel mai important stat uh, din parteneriatul estic. Uh, e vorba de 46 de milioane de locuitori și, după cum cel mai probabil știți, acordul de asociere UE-Ucraina care a stabilit uh, o zonă de liber schimb a fost încheiat în 30 martie. Acest nou element uh, face, devine parte din îmi cer scuze, acest nou, uh, această nouă evoluție uh, anulează o parte din uh, textul raportului și din amendamente. S-au depus mai multe amendamente vis-a-vis -vis de considerentul B, care subliniază nevoia ca partenerilor noștri estici să li se acorde aceeași atenție ca și vecinilor din sud, sudul Mediteranei. Aceste amendamente propun ștergerea acestui, eliminarea accentului pus pe acest lucru. Nu pot să accept acest lucru, fiindcă atunci textul nu ar mai reflecta realitatea și nu uh, ar mai acorda atenție partenerilor estici. Reprezentanții acestei instituții au subliniat de numeroase ori faptul că această primăvară arabă nu poate semnaliza, nu poate uh, însemna neglijarea partenerilor noștri estici și aș vrea să păstrez aceeași idee și în raportul de față. Uh, o altă serie de amendamente depuse se referă la Belarus. Majoritatea acestora țin de aspecte care nu au legătură cu comerțul, în special drepturile omului și chestiuni de natură politică. Așadar, nu o să comentez cu privire la ele, fiindcă revin la poziția exprimată de domnul președinte vis-a-vis -vis de acest subiect. Dragi colegi, Vreau să mulțumesc încă o dată pentru observațiile, propunerile și amendamentele depuse de dumneavoastră și vă promit că, în timp util, vă voi invita la o discuție cu privire la aspectele pe care tocmai le-am menționat și sper ca, într-un viitor apropiat, să ajungem la un rezultat um, pozitiv cu privire la acest subiect. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președintele. Haideți să um, terminăm rapid cu acest subiect, pentru că am întârziat deja cu 10 minute la reuniunea coordonatorilor. Așadar, aveți timp limitat pentru intervenții și înce- închid deja lista vorbitorilor. Încep cu Keith Taylor, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Începem cu raportorii din umbră, îmi cer scuze. intervenție fără microfon. So right. he's, the, he's the culprit. he's <laughs> one of the culprits. Good. <laughs> Paul uh, Zalewski. Uh, uh, thank you, Chairman. Paul Zalewski. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc poloneză. Aș dori să mulțumesc din suflet raportorului pentru cooperare la acest raport. Sunt de acord cu opinia domniei, domniei sale, anume că relațiile comerciale, mai ales uh, acordurile sporite, reprezintă un element cheie al integrării țărilor din uh, parteneriatul estic cu Uniunea Europeană. Sunt de acord cu părerile domnului raportor asupra acestui acestei chestiuni cheie, dar există niște aspecte care trebuie ridicate. În primul rând este vorba despre politică. Din păcate, aceste două chestiuni, aceste două dimensiuni merg mână în mână. Din motive politice s-a creat, de fapt, parteneriatul estic. Ideea din spatele acestei structuri era că Uniunea Europeană va stabili relații cu șase țări din uh, parteneriatul estic prin acorduri de asociere. La ora actuală avem exemplul Ucrainei. Modul în care am interpretat uh, capacitatea țărilor din parteneriatul estic de a intra în acest acord ci și, și în acordurile europene de liber schimb. Aceste acorduri de parteneriat, de asociere, sunt percepute ca Uniune, de Uniunea Europeană nu numai ca instrument de modernizare a acestor țări prin introducerea statului de drept și a democrației în aceste țări, dar eh, și ca un fel de răsplată pentru realizările înfăptuite în domeniul democrației și statului de drept. Deci, eh, standardele sunt înalte. Nu doar eh, Ucraina, unde sunt probleme la ora actuală, dar și țări cum ar fi Azerbaijan sau Armenia nu ar putea să încheie un acord de asociere, fiindcă uh, Iată, avem Ucraina, care prin comparație este o țară splendidă în dezvoltare, nu doar uh, din punct de vedere al democrației, ci și al statului de drept. Um, și uh, iată, pe de altă parte, suntem uh, adânciți într-o mlaștină. Poate ar fi bine să fim mai coerenți în momentul în care definitivăm, uh, tragem uh, semnul legal între acordul de parteneriat și acordul de asociere. Poate am putea să ne gândim la începutul uh, anului viitor să ținem cont și de evoluțiile politice din aceste țări. Țări cum ar fi Moldova sau Georgia, care vor uh, întruni condițiile pentru acordurile de asociere. Poate că țările unde persistă problemele, iar aici um, dau exemplul Azerbaijanului și Armeniei, care uh, va găzdui alegeri săptămâna viitoare. Deci putem să intrăm în astfel de acorduri doar cu aceste țări ceea ce se aplică și Belarusului. Îmi pare rău că spun acest lucru, dar uh, această țară, din motive lesne de înțeles, uh, dictatura lui uh, Lukashenko nu întrunește condițiile unui acord de asociere. Dar um, am putea să avem un acord comercial, într-un fel sau altul, care ar a reușit până la urmă să atingă scopul de modernizare și democratizare a acestei țări. Deci, în acest sens, cred că ar trebui să ne revizuim părerea. Aș dori să înaintez și câteva amendamente. Georgia și Moldova. Să ne ocupăm de aceste țări mai întâi. Raportorul uh, crede că ar fi posibil să permitem uh, unor uh, bunuri uh, cu proveniență din Osteția de Sud sau Abhazia, ocupate de ruși, să fie acoperite de, acord, de acest acord. Raportorul a făcut referire la uh, conceptul de bunuri care se califică. După mine, Astfel am răsplăti pe cei care au dezbinat această țară. Se mai pune o altă problemă. Aceste acorduri se referă nu numai la bunul, la comerțul cu uh, bunuri, ci și la regulamente, iar uh, regulamentele pot fi schimbate numai atunci când uh, o anumită regiune aparține unui anumit stat sau uh, se află sub conducerea unui anumit guvern am încheiat, dacă am încheiat un acord, e greu să ne închipuim că Abhazia sau Osetia de Sud ar putea să să introducă regulamentele stipulate în acord. Deci trebuie exclus acest lucru. Încă o chestiune care nu ar trebui să fie acoperită de aceste acorduri de liber schimb complexe și cuprinzătoare. Transnistria, de pildă, care nu mai, o regiune care nu mai aparține Moldovei. Nu avem timp acum să intrăm în foarte multe amănunte, din păcate, dar sper că vom avea prilejul să revenim la aceste aspecte mai târziu. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, dragi colegi! Vă discutăm a patra oară, dacă nu mă înșel, uh, acest lucru. Cred că ar trebui să discutăm numai amendamentele. Dau cuvântul acum celorlalți uh, raportori din umbră, domnul Cutaș. Mulțumesc, uh, mulțumesc domnule președinte. Uh, în ce mă privește, am depus 17 amendamente la raportul domnului Ransel, multe dintre ele fiind sugestii de reformulări, nu neapărat de substanță. Deoarece, și îl felicit pe această cale, consider uh, că raportul este cuprinzător și, și bine redactat. Uh, cred că e foarte important să atragem atenția asupra faptului, uh, asupra rolului important pe care îl, îl joacă piața Uniunii Europene pentru partenerii estici și de aceea am, prin amendamentele pe care am depus chiar am subliniat acest lucru. Nu în ultimul rând Aș vrea să deschid un pic subiectul uh, drepturilor omului, pentru că văd că părerile sunt destul de împărțite. Din păcate, uh, într-adevăr, uh, putem spune că Comisia INTA nu se ocupă de, de, de drepturile omului, însă, din păcate, în multe rapoarte, inclusiv astăzi, raportul în ce privește Columbia, mulți din colegii noștri și-au exprimat îngrijorările legate de, de ceea ce se întâmplă în Columbia, iar eu cred că avem dreptul să depunem amendamente și mai mult decât atât să susținem uh, amendamente în care uh, credem că sunt uh, utile și sunt folositoare acordurilor de parteneriat, acordurilor comerciale care se încheie. Și de aceea îmi susțin un amendament pe care l-am depus în ce privește Georgia, un amendament pe care l am depus de altfel i în raportul de asociere i care a devenit o poziie a comisiei inta fiind votat Uh, favorabil de către Comisia INTA, prin care ceream respectarea drepturilor omului, standardelor de muncă și a bunei guvernări de către Georgia. Și de aceea l-am redepus în, uh, în, și sper să fim uh, uh la fel de constant și să arătăm că avem o logică în ceea ce facem aici în Comisia INTA. Un alt punct important pe care îl consider esențial este necesitatea includerii unui capitol privind dezvoltarea durabilă în dispozițiile privind zonele de, de liber schimb aprofundate și comprinzătoare încheiate cu statele din vecinătatea estică. În privința Ucrainei, și închei ca să că văd că sunteți un pic îngrijorat, susțin poziția Uniunii Europene și a majorității colegilor uh, în a nu finaliza acordul de asociere cu Ucraina câtă vreme uh, aceasta nu va pune în practică o reformă reală a sistemului politic. În final, uh, vreau să-i transmit raportului, că aștept cu interes propunerile de compromis și uh, sper să, să, să colaborăm bine. Mulțumesc! The other shadow is Keith Taylor, Greens. Mulțumesc foarte mult uh, și raportorul de la coordonatorul de la Verzi. Mulțumesc, domnule președinte, dar mare ne bucură faptul că s-au înaintat atâtea amendamente. Nu atât de multe cum are domnul Ransdorf, dar e important să avem o poziție solidă și cred că amendamentele acestea se îndreaptă în această direcție. Recunoaștem îngrijorările exprimate de alte grupuri în ceea ce privește situația Belarusului și sperăm să ajungem la un compromis bun. Cred că Trebuie să înțelegem bine, nuanțat și în mod critic aceste acorduri de liber schimb uh, aprofundate și prinzătoare. Da, noi, sunt uh, comis, noi suntem Comisia pentru Comerț uh, și aparținem Uniunii Europene care are aspirații cu privire la drepturile omului, iar acest lucru nu poate fi călcat în picioare doar pentru comerțul liber. Așteptăm cu nerăbdare să ajungem uh, la niște negocieri uh, bine puse la punct uh, și bazate pe consens și pe obținerea, pe obținerea unui consens cu domnul raportor. Vă mulțumesc. Să ascultăm comisia acum? Pe scurt, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Succint. Aș dori în primul rând să vă spun că marea parte a acestor amendamente sunt foarte interesante și nu pun probleme. Sunt de acord cu ce a spus domnul Zaleski în ceea ce privește mai ales agenda de dezvoltare durabil în termen largi, fie că este vorba uh, de mediu sau economic, la amendamentele 60, 61 și 14, iar aici noi suntem pe aceeași lungime de undă. Comerțul este un vector de răspândire a acestor valori în rândul țărilor partenere. Cu toții știm de altfel că acordurile de asociere cu acest, această dimensiune comercială sunt, uh, iată, o afacere pe care o, o încheiem. Vă dăm acces pe piață, spunem acestor țări, dar trebuie să împărtășiți valorile, valorile noastre de guvernanță economică și comercială. Deci sunt într totul de acord cu această direcție. Uh, Ceea ce uh, mă uh, face să observ faptul că un amendament uh, pune probleme și anume 28, care mm, spune că dacă nu se poate să avem un acord de asociere, ar trebui să avem un acord de acord comercial independent, ceea ce contradice această abordare, fiindcă vă spun încă o dată, un acord de asociere uh, imposibilitatea acestui acord, ce înseamnă acordul, dacă, dacă acesta nu este posibil, atunci le dăm un acord comercial independent, atunci partenerii noștri nu mai au uh, nicio încurajare. Acest amendament 28 contrazice amendamentul 59 care uh, menține aceeași poziție pe care am prezentat-o eu. Deci și aici și cred că trebuie să, de, să se dea dovadă de coerență. Domnule președinte, încă un aspect. În ceea ce privește amendamentul 129 și 131, se dorește să intre în vigoare dimensiunea comercială printr-un acord interimar, înainte de semnarea pachetului global acord de asociare, asociere și acordul de liber schimb uh, aprofundat și cuprinzător. Aici uh, există o care reticență. Parafarea acordului înseamnă finele negocierii tehnice, dar uh, noi credem că nu putem să intre în vigoare un acord comercial, chiar și un acord comercial, fără o decizie politică, iar decizia politică înseamnă semnarea acordului comisarul meu a spus întotdeauna că este pentru măsuri de acord interimare și anume de intrare în vigoare mai rapidă a acordului comercial, dar numai după semnătură, deci după uh, ce sunt străbătute etapele politice esențiale, mai ales consultarea Parlamentului. Deci nu putem să rămânem la acest aspect tehnic și să intre în vigoare un acord comercial numai după parafarea acestuia. Și încă un aspect, sunt aici într totul de acord cu ce a spus domnul Zaleschi în ceea ce privește regiunile separatiste. Acest acord aprofundat nu înseamnă doar eliminarea taxelor vamale, ci răspândirea normelor și standardelor, standardelor comunitare la toate țările partenere, mă refer la Moldova și Georgia, și le-am cerut acestor țări uh, la negocieri să ne spună cum vor aplica toate aceste măsuri pentru a putea aplica aceste acorduri de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare. Mulțumesc! Mulțumesc, vă rog foarte mult pe scurt, pe scurt cu aceste remarce uh, de încheiere. Mulțumesc, domnule președinte! Încă o dată, vă mulțumesc tuturor uh, Uh, colegilor uh, pentru amendamente. Uh, doi din raportorii din umbră, domnul Zales și domnul Cutaș, au avut o contribuție extraordinară prin intermediul amendamentelor. Această chestiune, trebuie să vă spun că nu este atât de lesne cum ar putea părea. De pildă, Ucraina. o mare parte a industriei, industriei mă scuze, de apărare uh, rusești s-a aflat aici și trecerea la noi forme de producție este anevoioasă pentru această țară. De curând, uh, regiunea Dniepropetrovsk uh, a fost reprezentată aici, la Comitetul Regiunilor. Și am discutat despre această uh, întreprindere de producere a rachetelor cu rază lungă. Aici uh, sunt angajați 60.000 de oameni. Iar acum uh, numărul a scăzut la, la 11.000. Ei aveau 5.000-6.000 de ingineri. Merită să menținem astfel de întreprinderi. Iar trecerea la noile forme de producție nu se poate face fără ajutor din afară, din străinătate, fără, fără ajutor la nivelul relațiilor comerciale cu Uniunea Europeană. Același lucru s-ar putea să fie valabil pentru Belarus. Diferența este că în Belarus aceste mari uzine nu au fost dezafectate și își continuă producția. Așa cum s-a spus, problema rămâne la nivel politic. Dar știm foarte bine că tranziția către democrație este un proces lung, un proces îndelungat. În primul rând, ar trebui să ajutăm la clădirea statului de drept. O democrație uh, care să funcționeze bine reprezintă doar uh, vârful icebergului. Baza, temelia, o reprezintă statul de drept. Iar aici, ne, iar aici putem da o mână de ajutor. De pildă, prin uh, introducerea unor modele de administrație occidentale în aceste țări. Vă mulțumesc încă o dată pentru contribuțiile dumneavoastră și aștept cu nerăbdare următoarea noastră întâlnire. Mulțumesc! Dat fiind că am ajuns la un consens între raportor și uh, raportor din umbră, se propune schimbarea calendarului pentru ca proiectul de aviz și amendamentele să se adopte la următoarea noastră reuniune, 29-30 mai. Am încheiat ședința publică a aceste, de, a, din această dimineață. Îi rog pe cei care nu rămân la reuniunea coordonatorilor să părăsească sala. De acum avem o reuniune cu ușile închise Vă rog să părăsiți sala cât mai rapid.